So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colege și colegi, îi urez bun venit domnului comisar Moeda și alături de noi, însă, înainte de a-i da cuvântul, dați-mi voie să-i mulțumesc pentru răbdare și vreau să-l rog pe colegul Marinescu să ne oferă o scurtă perspectivă referitor la trilogul cu Olaf despre ce s-a discutat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, organizat o primă întâlnire în cadrul trilogului, am discutat 6-7 articole, am reușit să ajungem la două, trei acorduri, dar cam atât. Am uh, discutat despre a introduce uh, conceptul de regulă, așa cum a propus Parlamentul, și de a înlocui Mm, conceptele de anchetă internă și externă. Aceasta a fost, um, practic, esența discuției. Cred că se vor înregistra progrese. Am prevăzut deja două discuții ulterioare cu Comisia și Consiliul uh, până în decembrie. Până atunci, sper să pot veni cu vești uh, mai bune. Bineînțeles, am organizat și întâlniri tehnice cu colegii din Parlament. Mulțumesc foarte mult! Există întrebări pentru colegul Marinescu? Văd că nu. Vă urăm mult succes! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura de descărcare, punctul 15 de pe ordinea de zi. Salut uh, membrii Curții de Conturi, Mihail Koslovs, printre alții, care se va ocupa de punctul uh, legat de orizont și cercetare, inovare, știință și uh, Mă bucur nespus că domnul comisar Moedaș și-a luat timp pentru a răspunde referitor la cele programe pe care le gestionează, care sunt printre cele mai reușite. Și Ehm, eu am ajuns cu întârziere de altfel pentru că am luptat din nou pentru Orizont 2020 în cadrul negocierilor pentru buget. Sper că vineri acestea se vor încheia și sper că nu vom avea decât vești bune pentru cercetare și inovare. Înainte de toate am să-i dau cuvântul domnului Koslov, după care domnului comisar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă președinte! Uh, Doamnelor și domnilor, stimate domnule comisar, mai întâi vreau să vă spun uh, cât de mult mă bucur să vin aici și să îi salut pe noi și pe vechii deputați și să uh, reînnoiesc dorința curții noastre de a um, ajuta Parlamentul în activitățile sale. Cheltuielile de la rubrica 1A trebuie să sprijine ambiția de leadership a Uniunii Europene în multe domenii politice. Reprezintă o parte semnificativă din bugetul european și uh, va fi cu atât mai mult cazul pe viitor. Din perspectiva curții, uh, cheltuiala conformă și uh, um, bine reglementată permite Uniunii Europene să profite la maxim de mijloacele financiare care sunt alocate acestei rubrici de cheltuieli. În consecință, mă bucur să vă prezint rezultatele uh, din raportul nostru privind cheltuielile în anul 2018. În câteva cuvinte, ce am făcut? Am ținut cont de patru modele majore în raportul nostru pe anul 2018. Mai întâi este vorba despre exercițiul uh, pentru fiecare an, un exercițiu substanțial de analizare a tranzacțiilor. Anul acesta am avut în eșantion de 130 de tranzacții financiare și veți vedea peste câteva clipe cum sunt defalcate aceste 130 de tranzacții pe diferite categorii de cheltuieli. Am evaluat de asemenea Um, auditurile ex post pe care le-a făcut comisia ca să putem să uh, stabilim apoi o, um, un certificat și o declarație de asigurare pentru orizont uh, după 2020. Am primit 20 de astfel de uh, audituri ex post din partea comisiei pe care le-am analizat, care acopereau uh, uh, plățile făcute de comisie și verificările pe această perioadă de timp. Apoi, am audiat rapoartele anuale de activități pregătite de director, directorii generali de la comisie și, în al patrulea rând, am uh, strâns informații legate de performanțe. Deci, am analizat modelul 1 și din perspectiva performanțelor și găsiți concluziile în uh, capitolul uh, corespunzător. Care sunt principalele rezultate ale muncii noastre? Considerăm că nivelul de eroare pentru întreaga rubrică 1A din uh, CFM la 2%, ceea ce înseamnă că această rată încă este uh, una materială. După cum puteți constata, nivelul ratei de eroare a scăzut față de anii precedenți, ceea ce este o evoluție pozitivă și considerăm că măsurile de simplificare, mai ales în programul Orizont 2020, au contribuit la scăderea acestei uh, rate de eroare și deci la această îmbunătățire. Care sunt principalele concluzii? Din rezultatele noastre se vede că cheltuiala în domeniul cercetării rămâne una la un nivel ridicat, dar în același timp, în pofida îmbunătățirilor, este loc de mai bine. Și cred că va trebui să continuăm în aceeași direcție împreună cu Comisia, pentru că nivelul erorii la această rubrică de cheltuieli este în continuare totuși prea mare. Cum v-am spus, analizând modelul 2, și anume munca de audit de la comisie, am ajuns la concluzia că în momentul de față nu ne putem baza pe aceste audituri efectuate de comisie. După cum v-am spus, am analizat 20 de cazuri și în 10 din aceste 20, din diferite motive, nu am putut ajunge la concluzia că erau vorba despre date fiabile, cele din auditurile ex post. Totuși, intenționăm să repetăm folosirea modelului 2 în cadrul exercițiului uh, DAS pe anul 2019 pentru că vrem să avem mai multe probe înainte de a face, de a acorda un rating acestor audituri. Dar este foarte clar că pentru exercițiul DAS 2019 nu vom mai folosi doar această abordare. În fine, v-am spus că am evaluat raportul de gestiune anuală și de performanță pregătit de directoratele generale ale Comisiei și ne-am dat seama că, pe ansamblu, document, ă, documentele conțineau informații ce coroborau uh, rezultatele și concluziile noastre. Ajung acum la partea de recomandări asupra cărora atrag atenția dumneavoastră și care au fost înaintate și comisiei. În primul rând, recomandăm să se facă mai multe verificări țintite a uh, cererilor de plată înaintate de uh, IMM-uri și de asemenea să se uh, organizeze campanii de informare pentru a ținta pe beneficiarii cei mai importanți. Pentru că ne-am dat seama că IMM-urile și mai ales cele abia intrate în programele Orizont 2020 tind să comită mai multe greșeli decât companiile care deja sunt obișnuite să primească finanțare din bugetul european. Recomandarea numărul 2 pentru următorul program cadru de cercetare, invităm Comisia să simplifice într-o și mai mare măsură regulile pentru calcularea costurilor uh, cu personalul, pentru că în acest domeniu am găsit uh, principalele uh, erori și, în sfârșit, a treia recomandare, tot despre Orizont 2020, să se țină cont de observațiile făcute în cadrul analizei noastre a auditurilor exports cu privire la documentație, consecvența eșantionării și la raportare, precum și um, să se aibă în vedere calitatea procedurilor de audit. A fost rezultatul muncii noastre pe modelul 2. Prezentarea mea se încheie aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și pentru a participa la discuție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you so much for your very valuable work. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră deosebit de valoroasă. Dau acum cuvântul Comisiei, domnului comisar Moedaș, pentru a răspunde la o serie de întrebări și recomandări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Cont, stimate domnule Kozlov, reprezentant al Curții de Conturi. E adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. A fost întotdeauna um, un moment uh, important pentru mine de-a lungul mandatului să vin în Parlament. Mă bucur că văd multe chipuri cunoscute din trecut și vreau să vă spun că pentru mine a fost o prioritate să vin an de an la comisia dumneavoastră. Este un lucru foarte important. Vă respect uh, nespus activitatea activitatea dumneavoastră, a comisiei dumneavoastră, cât și a curții de conturi, pentru că dumneavoastră vă asigurați că totul merge bine. Iată de ce rolul dumneavoastră este de importanță fundamentală în ceea ce privește gestiona, buna gestiune a bugetului și apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Iată de ce nu pot decât să urez uh, mult succes de-a lungul mandatului acesta. De-a lungul, anului, uh, de lungul anilor uh, veneam și vă prezentam o serie de experiențe, vă spuneam de ce acești bani sunt atât de importanți pentru cetățeni, de ce avem nevoie de programe importante pentru viitor. Și dacă mă gândesc, de pildă, la anul trecut, primul lucru care îmi vine în minte este premiul Nobel. Domnul profesor Daniel Radcliffe a primit uh, premiul Nobel pentru medicină. Când a fost uh, când a primit telefonul pentru a îi se comunica vestea, persoana care l-a sunat eh, se numea Adam Smith, nu economistul ci o persoană care poartă întâmplător același nume. Și l-a întrebat, ce faceți, domnule profesor? Domnul îi spunea, tocmai îmi depun uh, candidatura pentru o bursă, pentru sinergie. Mi se pare incredibil. O persoană care a tocmai i s-a decernat premiul Nobel spune că uh, își prezintă candidatura pentru a beneficia de uh, una din bursele pe care le oferă Uniunea Europeană. Dacă ne gândim, de pildă, la cancer, și cred că uh, Cunoaștem cu toții pe cineva care a fost lovit de această boală teribilă. Dumnealui practic spunea că încearcă să găsească o cale diferită, analizând de pildă nivelul de oxigen din celule. În acest fel, poate exercita un control mai bun și poate în cele din urmă rezolva problema, pentru că o celulă cu un nivel scăzut de oxigen se comportă cu totul diferit uh, de o celulă care are un nivel înalt de oxigen. El a tradus un lucru mânat practic de curiozitate în ceva care a revoluționat complet felul în care luptăm împotriva cancerului și a multor altor boli. Un al doilea exemplu, de acum, din luna octombrie, am anunțat o contribuție de 6 milioane de euro la o încercare, la o testare a unui vaccin în uh, Republica Democratică Congo pentru un vaccin împotriva Ebola. Și țin minte că am mai venit deja la comisia dumneavoastră cu acest exemplu al Ebola, pentru că mi-aduc aminte cât ne-a marcat epidemia din 2014, noi am fost primii care am găsit un vaccin și lupta noastră continuă. Continuăm să investim în, în ce privește cercetarea pentru un vaccin care va fi testat acum în Republica Democratică Congo. Acum, în ce privește inovarea, întreprinderile, Consiliul pentru inovare din Uniunea Europeană a fost un adevărat succes. Anul trecut m-am întâlnit cu reprezentanții nenumărate companii, așa că mi-ar fi greu să vă dau un exemplu. Dar un exemplu concret se referă la o întreprindere care a decis să pună în aplicare o nouă metodă de cultivare. În loc să cultive alimentele într-un loc foarte îndepărtat de unde ele sunt comercializate, în perioada digitală ne putem gândi la o fermă modernă și, prin urmare, în loc să polueze transportând alimentele de la sute sau chiar mii de kilometri distanță, ar putea exista aceste exploatații modulare aproape de punctul unde vor fi ele comercializate. Ni s-a adresat, i-am acordat finanțare și, grație ajutorului nostru, au reușit să primească 88 de milioane de euro de la investitori și cred că, în parte, succesul lor s-a, dat, datorat faptului că finanțarea din partea Uniunii Europene e una credibilă, lucru care i-a ajutat să-și găsească investitori ulterior. Acum, în ce privește comunicarea curții, vreau să vă spun că, înainte de toate, uh, calitate, că mă aflu acum pentru ultima oară în fața dumneavoastră, și că prezența mea coincide practic cu concluzia cursii pe care am să o recitesc și anume curtea spune că comisia și-a cheltuit pentru bugetul de cercetare și inovare și-a folosit bugetul pentru cercetare și inovare în mod mult mai eficient decât în anii anteriori, lucru care uh, mă încălzește nespus. În plus, în ce privește rata erorilor, mi-aduc aminte că în anii anteriori aveam o rată a erorilor de 5-6%, Eram cât se poate de agitat. Mă uit la Martina, o membra cursii de conturi, de conturi în trecut, care mă tot întreba referitor la această rată a erorilor și iată că astăzi am reușit să schimbăm această rată. Este o realizare, dar munca noastră nu se oprește aici, pentru că trebuie să continuăm cu efortul de simplificare. Am putut constata în acest an că simplificarea a fost uh, cheia succesului. Simplificarea pentru Orizont 2020 a făcut diferența. Sim, um, rata forfetară unică pentru costurile indirecte, semnătura electronică pentru acordurile de grant, printre altele, sunt uh, lucruri care, după părerea mea și a echipei mele, au făcut diferența. Și vom continua cu acest efort de simplificare este de altfel una din recomandările curții. În continuare, suntem de acord cu IMM-urile și noi actori în mediul economic sunt deosebit de predispuși la erori. Țin minte că am portat deja această discuție cu Parlamentul. Noi vrem oameni noi, vrem IMM-uri noi, nu vrem să le dăm fondurile mereu acelor oameni, acelorași oameni. Însă, dacă acești actori sunt noi, bineînțeles că nu sunt la fel de familiarizați cu regulile ca cei care deja sunt de o anumită vreme pe piață. Așa că trebuie să-i ajutăm să înțeleagă regulile, trebuie să comunicăm mai mult, mai bine. Am um, organizat uh, ample campanii de informare, de promovare, vizând acești actori noi intrați pe piață, pentru că vrem să ne asigurăm că ei sunt familiarizați cu regulile. Curtea, de asemenea, pune accentul pe strategia auditurilor ex post. Suntem de acord, știm că nu au un impact asupra uh, ratei erorilor, așa cum a fost ea calculată de curte. Bineînțeles, noi um, vom coopera și mai departe cu curtea. În cele din urmă, curtea îi recomandă comisiei să pună în aplicare resursele pentru diseminarea um, inovării și cunoștințelor și vom face tocmai același, acest lucru. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pe viitor. Am uh, simplificat cât putem de mult. Acum trebuie să privim înspre Orizont Europa, o structură simplă, suplă, care se va concentra pe parteneriate, un nou Consiliu European pentru Inovare. Toate acestea vor depinde de efortul nostru în comun, pentru că în acești ultimi cinci ani pot să vă spun că dacă am învățat un lucru e următorul, dacă colaborăm toate instituțiile, atunci, într-adevăr, vom reuși să exercităm un impact asupra vieții oamenilor. Așa că haideți să continuăm cu această colaborare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră deosebit de importantă. Acum însă am câteva întrebări pentru dumneavoastră, chiar dacă vă aflați pentru ultima oară la Comisia Cont. A fost într-adevăr o, um, um, o surpriză neașteptată să aflăm uh, cum vă simțeați atunci când uh, Martina vă întrebase referitor la rata erorilor. Aș avea câteva întrebări și, în primul rând, o rugăminte. Prima rugăminte se referă uh, la faptul că noi am cerut să ne prezentați o listă a tuturor studiilor uh, solicitate, fie că ele au fost publicate sau nu, așa că v-aș fi recunoscătoare dacă puteți să ne trimiteți uh, totuși această listă. Nu trebuie să răspundeți acum. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește procedurile suplimentare de verificare ale curții au uh, identificat lacune în anumite dosare verificate în ceea ce privește șantioanele, consistența și raportarea, cât și în ceea ce privește calitatea procedurii de audiere. Iată de ce Curtea de Conturi și-a exprimat critici cum că nu se poate baza în totalitate pe activitatea de audit. Așa că aș vrea să știu ce măsuri concrete a luat Comisia pentru a asigura soliditatea activității autorităților naționale de audit. Pentru că un audit bun, un audit de calitate trebuie să respecte standardele internaționale. Ce va face așadar Comisia pentru a consolida și amplifica capacitatea autorităților naționale în acest sens? Și o întrebare suplimentară, în primul rând, referitor la provocările de amploare, dacă există aici probleme uh, speciale pe care le-au prezentat statele membre sau au existat anumite uh, situații care au ieșit în evidență în statele membre, dacă da, care sunt. În continuare, funcția de consiliere a Comisiei. Mai ales în ceea ce privește aceste puncte naționale de contact, este important să știm cum, ce consiliere oferă, mai ales în ceea ce privește solicitanții, dacă aceștia sunt bine consiliați, dacă v-am înțeles, domnule comisar, spuneți că nu doriți să vedeți întotdeauna aceiași candidați, ci să existe candidați noi, deci există atunci și un prim solicitant, dar tocmai la acești prim solicitanți se înregistrează majoritatea erorilor. Ce va propune Comisia, după părerea dumneavoastră, pentru a îmbunătăți capacitatea punctelor de consiliere la nivel național sau punctelor naționale de contact, unde s-au identificat principalele probleme referitor la punctele naționale de contact. Există diferențe între statele membre? Și în ceea ce privește acceptarea ofertei de consiliere, pentru că important este în primul rând ca un solicitant să știe că există acest punct național de contact sunt repartizate în mod adecvat în statele membre, sunt dotate la fel de bine cu personal specializat sau care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele probleme dacă vorbim de această activitate de consiliere? Ce rol joacă aici comisia sau ce rol își dorește să joace comisia pentru a îmbunătăți această capacitate de consiliere pentru a se, și pentru a se asigura că această activitate de consiliere este la cel mai înalt nivel. Trec la întrebarea 8, participarea echitabilă. E vorba de acele măsuri de amplificare, e vorba de măsuri pentru a încuraja cele state membre care nu au universități uh, de excelență. Ne puteți Uh, spune ce face Comisia pentru a se asigura că acele state membre care, deși nu au centre universitare de excelență, pentru că există motive în cadrul statelor membre, pentru că nu au suficiente resurse financiare sau uh, capacități sau nu există un interes în acest sens, ce poate face Comisia așadar pentru a se asigura Uh, pentru a îmbunătăți situația, cum stau, cum arată măsurile care sunt gândite să uh, sprijine de pildă programe de înfrățire sau de parteneriat pentru a se asigura că există centre de cercetare de excelență în toate statele membre. Ne puteți spune în ce măsură măsurile luate au dat roade sau există deja, de pildă, indicatori cum că s-au înregistrat reușite? În continuare, Orizont Europa. Pe viitor, 35% din resurse ar trebui să fie alocate pentru climă și se lucrează la ora actuală asupra metodologiei la comisie. Am constatat, în ce privește bugetul, că anumite măsuri, de pildă nanotehnologia, biotehnologia, în ce privește metodologia, sunt prevăzute cu 0%, în timp ce altele deja beneficiază de 100%. Chiar am îndoiel dacă sunt la acel nivel, poate un 80% ar fi mai realist. Care ar fi atunci, după părerea dumneavoastră, schimbările necesare la capitolul metodologie? Și, în al doilea rând, care sunt prioritățile stabilite pentru a putea atinge acest 35% în domeniul uh, climei, pentru tehnologie verde sau măsuri specifice pentru cercetare, dezvoltare, domeniul științei, pentru a promova proiecte noi. Și în cele din urmă, o ultimă întrebare referitoare la marile proiecte de infrastructură. Direcția Generală consideră că verificările ineficace uh, de până acum a marilor proiecte de infrastructură să fie înlocuite cu um, evaluări inovatoare. Sincer, nu știu la ce se referă, aș vrea să ne spuneți mai multe. La ce anume se pot referi aceste metode inovatoare de verificare și cum se deosebesc ele de metodele anterioare? Dacă nu reușiți să răspundeți acum oral la toate întrebările, puteți să ne răspundeți în scris ulterior. Știu că um, Deja ați răspuns în, în scris, în documentul pe care l-am citit, dar uh, am apreciat și un răspuns acum. Mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru toate aceste întrebări atât de cuprinzătoare. Am să încerc să răspund la toate. Mai întâi, cu privire la studii și lista studiilor, am să rog pe directorul general să vă trimită toate răspunsurile de care aveți nevoie apropo de aceste studii care au fost plătite de uh, directoratul general, câte au fost la număr, dacă încă nu ați primit aceste informații, vă asigur că vi le vom trimite în scris. Mi-ați pus o întrebare grea și anume ce putem face pentru a avea propuneri concrete, astfel încât organele naționale de audit să vină cu rezultate mai fiabile. Când mi-am început mandatul, m-am gândit că așa, cu o formulă magică, voi putea să schimb totul. Firește că nu s-a întâmplat așa. Am înțeles că nu există decât două posibilități, să investești mai mult în comunicare la nivelul național și să simplifici regulile. La începutul mandatului meu, majoritatea tranzacțiilor pe care le evalua curtea făceau parte din cel de-al șaptelea program cadru. Ori, ceea ce a dus la scăderea ratei de erori ă, a fost uh, efortul din ultimii ani. Și oricum, e vorba de greșeli, nu e vorba de fraudă. Niciodată nu s-a pus problema că era vreo formă de fraudă. Nu erau greșeli, nu au completat bine un formular, costurile indirecte nu erau completate în rubrica potrivită. Când ne-am dat seama că era vorba doar despre greșeli și am hotărât să avem o, o, o rată o paușală pentru costurile indirecte, totul s-a simplificat. Deci, uh, moștenirea pe care aș lăsa-o colegii mele, Maria Gabriel, este aceasta, că simplificarea este un întreg proces în curs de desfășurare pe care nu poți să-l oprești din mers, trebuie să ceri echipelor să se ocupe de el, dar nu poți să schimbi totul de pe zi pe alta pentru că asta nu înseamnă simplificare. Deci trebuie să vezi exact cum uh, acționezi. Deci aș spune mai multă comunicare pe plan național. Aici uh, s-au depus multe eforturi nu e vorba doar despre comunicarea care țintește uh, utilizatorii, e vorba și despre ce fac facultățile, cercetătorii, cum ne explică ei uh, concret de ce au nevoie. Am să revin uh, cu câteva informații statistice, dar pot să vă spun deja că Orizont 2020 a permis finanțarea de proiecte în statele pe care le cunoaștem cel mai bine, unde există principalele centre de cercetare, Regatul Unit, uh, Spania, Franța, Germania. Deci, majoritatea tranzacțiilor au avut loc în aceste țări. Apoi există țări cu un număr de tranzacții mai redus și eșantionul reflectă bine acest lucru. Nu cred că există diferențe majore între țări și nici măcar între instituții. Dacă ești o universitate de prim plan în Spania, Malta sau Cipru, în mod normal nu se vor comite multe greșeli pentru că o astfel de instituție știe exact ce are de făcut. Dar dacă ești o universitate de mai mici dimensiuni, regională, care niciodată nu a participat la programele noastre înainte, o să întâmpin mai multe dificultăți. La fel și cu companiile. Deci nu cred că este vorba despre o problemă de natură regională, uh, ci mai degrabă de faptul că o instituție sau o companie are sau nu are experiență cu programele noastre. Vreau de asemenea să mulțumesc Parlamentului pentru că știți că în timpul trilogurilor am avut această idee în propunerea noastră să dublăm suma pentru extinderea programului și uh, Parlamentul ne-a susținut, spre deosebire de Consiliu, și acum avem această marjă de 3% din buget în fiecare an, ceea ce este minunat pentru viitor. Nu văd uh, pe doamna Corina Crețu, care știu că este membră la această comisie, dar să știți că uh, am lucrat mult împreună ca să găsim sinergii între fondurile structurale și Orizont 2020 și aceasta este calea de urmat. Cum să ai mai multe sinergii? Uh, acest certificat de excelență este un exemplu al cooperării noastre și cred că și dumnea ei și eu suntem uh, bucuroși. M-ați mai întrebat de ce în anumite secțiuni se acordă mai multe finanțare și în altele mai puțin. Cred că pentru Orizont Europa s-a făcut o modificare, pentru că am avut această abordare de sus în jos. Dacă vă uitați la programul cadru cu numărul 5, 6 și apoi a venit Orizont Europa. Deci, abordare de sus în jos ce înseamnă? Că la comisie un grup de lucru hotărăște unde se duc banii principala schimbare cu Orizont Europa este aceasta, că de fapt va fi o consultare a părților interesate și vom discuta cu ei și cu diferitele servicii de la comisie înainte ca pentru fiecare dintre aceste uh, secțiuni să numim un responsabil. Acum există trei sau patru direcții generale care se ocupă de un singur sector și trebuie să se înțeleagă între ei. Acum vom avea un proces mai cuprinzător și probabil că vor exista mai puține disparități pentru că s-a schimbat metoda de lucru. Și apoi m-ați mai întrebat ceva, din păcate nu am răspunsul, apropo de această auditare uh, nouă îmi pare rău, cred că am rămas puțin în urmă pe această temă. Mi-închipui că serviciile mele au vrut să spună că vom comunica mai bine, că vom trimite mai mulți oameni pe teren, că vom încerca să pregătim mai bine companiile, mai ales pentru auditurile externe, cele făcute de companii private, ca să colaborăm cu ei pe chestiuni de performanță. Unul dintre dialogurile pe care l-am avut cu um, Curtea de Conturi a fost despre uh, performanță. Trebuie să fii uh, cu o viziune, să ai o viziune nouă, nu poți, bineînțeles, să ai rată zero. Până și Radcliffe a făcut o greșeală când și-a completat formularul și totuși a câștigat premiul Nobel. Trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie, nu ca pe îndoială, dar trebuie să analizăm și performanțele. Deci poate că acest uh, audit inovator e un concept care vine de acolo. So thank you very much for the first trip. Mulțumesc pentru aceste prime răspunsuri. Da, abia așteptăm noile măsuri, că se poate de inovatoare. Acum dau cuvântul colegei de la S și de Lina Plencova. Um, thank you. Mulțumesc. Mulțumim domnule Coslos pentru prezentarea raportului și mulțumesc firește domnului comisar Moedas pentru a fi alături de noi, pentru răspunsurile scrise, cât și cele de acum. Trei scurte întrebări bazându-mă pe răspunsurile scrise pe care ni le-ați trimis în avans. Am să încerc să explic ce vă și întreb. Prima întrebare se leagă de întrebarea 81. E posibil să obținem informații cu privire la rata procentuală a sumelor angajate în ce privește Orizont 2020? Pentru că avem aici doar cifre privind bugetul executat. A doua întrebare e similară putem avea uh, rata procentuală exactă, banii plătiți uh, în fapt uh, beneficiarilor finali în orizont 2020, din 2018 și până acum. Și ultima întrebare, ne-ați putea oferi detalii suplimentare în ce privește pașii luați pentru a reduce dezechilibrele geografice masive, susținerea pentru cercetători oferită prin Orizont 2020 și asta bazându-mă și um, pe cifrele pe care dumneavoastră le-ați furnizat cu privire la numărul de cercetători per țară. Încerc să vă explic. E întrebarea 82, ca să vă ajut. De exemplu, din Marea Britanie am văzut că susținem peste 1000 de cercetători, Germania peste 800, Belgia aproape 200, iar apoi avem țări precum Grecia, unde vorbim de 27 de cercetători, Bulgaria, unde e un singur cercetător, Slovacia, un cercetător susținut. Deci aș vrea să înțeleg dacă există uh, planuri, pași concreți uh, pentru a rezolva aceste discrepanțe geografice, pentru că disproporția este complet inadecvată în momentul de față. Very good. So, um... Domnul comisar, prea bine. Întâi de toate, la întrebarea 81, și dacă există cea mai mică umbră de îndoială, vă pot trimite cifrele exacte. Plățile executate, aveți tabelul din răspuns unde se arată, în 2014 vorbim de 1,3 miliarde și toate cifrele până în 2018 pentru un total de 39 de uh, miliarde. Pagina 39 a răspunsurilor, repet. Uh, aveți acolo tabelul cu bugetul executat. Și apoi vin cercetătorii per țară ce privește întrebarea 82 referitoare la cercetători, întrebarea sună așa. Rapoartele comisiei din 2014 până în 2018 arată că 5250 de cercetători în diverse stadii ale carierelor lor au, fost finanțat, au fost finanțați prin orizont 2020. Uh, poate comisia să ofere informații um, despre țările cărora le aparțin acești cercetători? Uh, și aveți tabelul. Bulgaria um, e prezentă cu un singur cercetător Vorbim aici doar de ERC, European Research Council, și este doar un eșantion. Răspunsul care v-a fost acordat, reacționez acum la cald aici. Încerc să fiu cât se poate de sincer. Înțeleg că aceste cifre provin de la uh, Consiliul European pentru Cercetare. Vorbim de mult mai mulți cercetători, sunt sigur. Bulgaria o cunosc chiar foarte bine și dacă mă și la alte țări, sunt sigur că cifrele nu sunt exacte. Știi, cunoscând foarte bine situația din propria mea țară, din Portugalia, este evident că cifrele din tabel nu corespund cu uh, cifrele globale, așa că urmează să revenim către dumneavoastră cu um, aceste detalii. Uh, În ce privește extinderea programelor, vom găsi o cale pentru ca propunerea pe care noi am făcut-o în termen de sinergii cu fondurile structurale să funcționeze realmente. Iar președinta știe aceste lucruri. De 4-5 ani uh, am spus mereu, vrem să lucrăm tot mai mult cu fonduri structurale și împreună cu Corina Crețu, ce puteam să facem la uh, vremea respectivă e să punem un fel de ștampile, e un program excelent acesta, oamenii să meargă la fonduri structurale și uh, acolo li se spunea foarte frumos, aveți semnătura doi comisari, e, propunerea e pe masă, dar mai apoi ce se întâmplă? Una din propunerile pe care noi le-am făcut a fost tocmai de a avea niște procese mai automatizate. Acolo unde uh, s-a trecut prin filtrele Orizont 2020 și care să se poată adresa fondurilor structurare, unor fonduri naționale sau chiar uh, să se adreseze altor fonduri. Și aici am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru viitor. Dar, în mod evident, extinderea tipurilor de finanțare este extrem de importantă. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Martina. Dear Commissioner, dear Carlos. Uh, stimate domnule comisar, dragă Carlos, întâi de toate un mare mulțumesc pentru toată munca depusă în acești cinci ani. Mulțumesc pentru răspunsurile detaliate pe care ni le-ai oferit și mă bucur că am trecut împreună prin această schimbare de abordare în cei cinci ani care au trecut. Ce privește valoarea adăugată europeană și chiar dacă ne mai rămân multe de făcut, m-aș bucura să auzim din partea dumneavoastră propuneri ce să facem mai bine. Să nu mai vorbim doar de rate de eroare, ci să vedem care sunt și exemplele pozitive și să încercăm să avem o atitudine cât mai pozitivă vis-a-vis -vis de cercetare și inovare, deși tare mă tem că e probabil um, area uh, cea mai dificil de pus în cifră, de prezentat în indicatori concreți și imediați, pentru că știm cercetarea e o evoluție de durată. Deci, încă o dată, care ar fi recomandările de ameliorare pentru următorii 5 ani? Mai mult decât atât, uh, probabil e ultima dată când ești prezent aici printre noi și atunci ți-aș, ți pune și o întrebare mai filozofică. Mă refer la performanță. Cum putem convinge tot mai mult cetățenii de impactul pe care noi îl avem asupra vieților cetățenilor, tocmai investind prin cercetare. Am avut audierea uh, noilor sau membrilor renuiți ai uh, Curții Europene de Conturi. Am audiat deci, în această dimineață pe membrii Curții de Conturi și domnul Berlan a spus un lucru uh, foarte important. Performanța trebuie să fie rezultatul dialogului. Ce vrea el să spună? Ar trebui să existe un prim vot explicativ și abia după uh, ce am răspuns la această primă întrebare, care e scopul, să vedem care e metodologia. Dar ce lipsește în dialog? Bazându-ne pe informațiile de la Curtea de Conturi, eh, există sectoare unde erorile sunt eh, mai eh, frecvente în sensul în care statele membre însele reg- suprareglementează la nivel național, în plus față de cerințele Comisiei. Deci, cum putem rezolva o astfel de problemă? Cum poate dialoga mai bine Comisia cu statele membre, tocmai pentru a ameliora performanța? A doua întrebare se referă la prima. Ca să obținem performanță, avem nevoie de finanțare corespunzătoare. Care e propunerea dumneavoastră pentru tăieri în CFM și Orizont? E nevoie de planificare strategică și cum poate aceasta în mod eficace să afecteze misiunile, parteneriatele. Și, în sfârșit, ultima mea întrebare. Sigur că atunci când vorbim de cercetare și inovare, la nivel european, uneori uităm că nu vorbim doar de finanțarea europeană. Știm că finanțarea europeană reprezintă doar o cotă parte mică din finanțarea pentru cercetare și inovare în Europa. În funcție de bugetul final, Uh, ce oferă UE doar 8-10% din totalul finanțării publice în cercetare și inovare în următorii șapte ani. Deci este clar că e nevoie de mai multe investiții la nivel național. Ce putem face împreună ca Parlament și Comisie ca să motivăm statele membre să investească mai mult în cercetare și inovare, să împărtășească poate bune practici, să sporească vizibilitatea științei și ca mai multe state membre să se uh, apropie de ținta propusă în UE de 3% din PIB pentru cercetare. Îmi pare rău dacă am deraiat un pic către filozofia ce facem noi aici, dar uh, cred că ești în măsură să ne oferi aici, în această comisie, răspunsurile necesare. Nu a fost doar filozofii, precizează președinta. Domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, Martina, pentru întrebări și uh, stilul tău provocator, care mă determină să reflectez la ce ai spus. Mai întâi, ce putem face aici în uh, comisie ca să facem lucrurile mai bine? Ce ați putea face voi mai bine? Uneori, să invitați în comisia dumneavoastră oameni de știință, un inovator, un cercetător, doar ca să vă spună povestea lui la prima mână. Știu că aveți un calendar strâns, dar din când în când merită să invitați, de exemplu, premiați Nobel. Ben Feringa locuiește aici aproape, în Olanda. Astfel de contacte între eurodeputați și comunitatea științifică, ști, oameni de știință de marcă, ar fi extrem de util. Poate să fie un cocktail de Crăciun, nu trebuie să fie o ședință formală, dar eu cred că ar fi o idee grozavă uh, dacă aveți timp, măcar din când în când, să vă întâlniți cu astfel de tineri antreprenori. Mă gândesc la un, uh, un alt tânăr olandez, Boyan Slat, care practic a părăsit universitatea ca să curețe oceanele și a creat uh, compania Oceans Cleanup. Sunt povești importante, povești de succes, importante pentru uh, toți uh, europarlamentarii, dar și pentru noi toți. Uh, iată, o modalitate de a fi în contact mai apropiat cu cetățenii. Eu, uh, în propunerea comisiei, m-am luptat pentru o știință care e condusă de uh, o misiune. Mission for Science. Acestea sunt instrumente uh, de conexiune cu cetățenii noștri. Președinta Ursula von der Leyen a vorbit despre cancer. Avem o misiune pentru combaterea cancerului. Dar nu e de ajuns. Oamenii trebuie să înțeleagă exact ce facem pentru a combate cancerul. Dacă avem o misiune pentru can- împotriva cancerului, da, e foarte bine, dar oamenii nu înțeleg ce se ascunde în spatele unei astfel de etichete. Misiunile trebuie explicate ca cetățean trebuie să simți că Europa face ceva pentru tine și când privim la aceste misiuni, iată, vom avea primele 10 orașe din Europa neutre din punctul de vedere al carbonului. Astfel de lucruri oamenii le înțeleg, de așa ceva e nevoie. Sau se poate spune, peste 10 ani nimeni nu va mai muri de cancer. Știm că nu putem vindeca cancerul astăzi, nu știu dacă în 5, 10 sau 20 de ani nu o să se mai moară din cauza acestei boli, dar e un mesaj de impact și cetățenii îl pot înțelege. Iată mijloace pe care le aveți la dispoziție pentru comunicare. Apar și o serie de contradicții din punctul meu de vedere. Ne dorim anumite lucruri de la ei și știm că ei vor face tot mai multe greșeli, dar e important în continuare să-i susținem. Iată de ce e nevoie de mai multe ateliere, mai, multe, mai multă comunicare pentru a explica oamenilor cum funcționează lucrurile la nivelul cercetării. Și a atins un punct sensibil. Suntem doar o picătură în ocean uh, cu ce oferim. Uniunea Europeană și pib ei e de 14 trilioane. Cam 2% se cheltuie în cercetare și inovare, 2% din 14 trilioane sunt 280 de miliarde. Jumătate sunt bani privați. 140 de miliarde sunt bani privați, companii private care fac cercetare și inovare. Restul sunt contribuțiile statelor membre. 140 de miliarde pe an e totalul, dar Horizon Europe și Horizon 2020 dacă împarți 80 de miliarde la 7, abia dacă revine la 7 miliarde pe an. Deci de la 140, doar maxim 10 miliarde uh, sunt oferite de UE. Ai dreptate, deci e foarte greu de perceput această dezbatere în contextul CFM în multe țări, acolo unde nimeni nu mai vrea să dea nici măcar un euro în plus, ceea ce e sigur o problemă. Iată reacția mea la întrebările tale. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult! Viola. Very comprehensive and extensive work. Vă mulțumesc, spune doamna Semsrot, pentru activitatea dumneavoastră și pentru prezentarea aprofundată. Eu am câteva întrebări eh, legate de cele spuse de doamna Holmeier. Pe mine nu mă interesează doar numărul studiilor publicate, nepublicate, ci și titlul și poate chiar motivul pentru care nu au fost publicate. Cred că e aici o problemă spinoasă și aș vrea să am o perspectivă de ansamblu. Aveți dreptate, în urmă cu 10 zile sau două săptămâni am avut uh, ocazia de a vizita Institutul European pentru Inovare și Tehnologie aveți absolută dreptate spunând că acești noi inovatori sunt viitorul nostru și trebuie să-i ajutăm, avem nevoie de mai multă finanțare, de o finanțare deschisă la riscuri, de asemenea, pentru a sprijini cercetarea împreună cu noile întreprinderi, întreprinderi de tip startup. Pe mine mă interesează modelul de finanțare um, în IT. Se spune că nu mai mult de 25% este finanțat de DG Research sau de Orizont Europa, Orizont 2020. Am înțeles de asemenea că Există și multe alte instituții care oferă fonduri sau granturi. Ați putea să-mi spuneți cât uh, din modelul de finanțare al Institutului European de Tehnologie este alcătuit din alte programe europene de finanțare? Pentru că când vine vorba de competitivitate, sustenabilitate, când vine vorba de colectarea de fonduri, practic, din, uh, și participarea industriei, la acest capitol, m-ar interesa să aflu mai multe. M-a surprins de asemenea că toate întrebările pe care le-am adresat eu acum nu mai sunt publice, da, vă rămâne uh, el la latitudinea dumneavoastră, dar aș vrea să ne gândim, de pildă, când discutăm despre parteneri din țări terțe, care sunt mecanismele de self-gardare pe care le-a introdus Uniunea Europeană în contractele sale de cercetare cu partenerii străini pentru a preîntâmpina um, exploatarea rezultatelor cercetărilor în afara Uniunii Europene. Poate am putea un pic um, extinde cazul companiei la care m-am referit eu și să recurgem la o abordare mai generală. Doriți să îmbunătățiți ceva pentru perioada următoare? Ați îmbunătățit deja ceva după ce anumite țări poate că au um, comis anumite abuzuri după, um, poate în urma experienței acumulate de anumite cert- centre de cercetare. Poate ne puteți împărtăși câte ceva din experiența dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În ce privește studiile? Da, am să vă trimit toate informațiile solicitate în scris. Uh, Cred că aveți tot dreptul să aflați despre aceste studii, nu am nimic de ascuns. Pur și simplu nu le am aici la mine, nu am informația disponibilă, însă echipa mea vă stă la dispoziție pentru a vă comunica toate studiile, cum se intitulează, de ce au fost publicate și de ce nu. În ceea ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, nu ține de domeniul meu de competențe, după cum știți, intră în domeniul de competențe al colegului care se ocupă de învățământ. Dar, da, mă întrebați pe bună dreptate, pentru că uneori am și eu impresia că e răspunderea mea, însă nu așa stau lucrurile. Una din uh, măsurile importante despre care nu a vorbit președinta aleasă um, Ursula von der Leyen, și anume de a acorda răspunderea pentru cercetare și inovare aceluiași comisar. Ar fi un pas logic. Acum, în ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, am să vă trimit informațiile de la colegul meu referitor la toate aspectele. Un lucru însă care cred că a dat roade la uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie au fost aceste comunități de inovare pe care probabil le-ați vizitat. După cum știți și spuneați de altfel, a fost vorba de o îmbinare între efortul din partea sectorului public și cel privat. Și efortul pe care l-am uh, făcut împreună acest Consiliu European pentru Inovare, cred că uh, se va articula foarte bine și va Uh, beneficia de un sprijin important din partea Comisiei, dar am să vă trimit datele aferente. Acum, în ce privește compania pe care nu o amintiți, în întrebarea generală, cred că nu am procedat bine și aici, la acest capitol, trebuie să facem eforturi pentru a ne îmbunătăți. Următorul, da, suntem deschiși la a colabora cu orice țară din lume, însă avem nevoie de reciprocitate cu indiferent care ar fi respectiva țară. În uh, cazul uh, specific al întreprinderii pe care o, um, ați adus-o în discuție în ultimii cinci ani, eu am încercat mai degrabă, în efortul meu permanent, a fost acela de a mă asigura că acele întreprinderi europene prezente în China să poată solicita fonduri chineze și să, le, să beneficieze de acestea. În, uh, pe parcursul a cinci ani am reușit să ajungem la un acord pe hârtie în practică, însă, nu am ajuns unde ne doream. Da. Înainte de toate, însă, trebuie să um, veghem să se asigure reciprocitatea, lucruri pe care deocamdată nu-l avem astăzi. Faptul că suntem deschiși la alte țări, acum vă ofer un răspuns mai general. Asta înseamnă că primim foarte multe informații din acele țări când vine vorba de știință, tehnologie, cum operează, cum lucrează, lucru favorabil pentru Europa. Putem uh, vedea lucrurile așadar din ambele perspective. Acum, în ceea ce privește mecanismele de protecție pentru um, tehnologie, pentru proprietatea intelectuală, avem aceeași problemă Uh, și în alte sectoare. Motul meu a fost întotdeauna acela de a avea un mediu deschis. Dacă fondurile sunt publice, cetățenii au dreptul de a folosi acele informații pentru a crea și a inova. Prin urmare, trebuie să fim cât se poate de uh, expliciți când vine vorba de aceia care beneficiază de granturile noastre și anume că trebuie să-și publice lucrările pe platforme accesibile pentru întreg publicul, pentru că dacă banii sunt publici, eu vreau ca oamenii să știe unde au fost alocați acei bani, după care datele sunt publice, după care de la caz la caz putem vedea și uh, putem stabili că respectiva întreprindere beneficiază, ar, merită să beneficieze de protecție, o idee care merită să fie protejată. Însă, ideea e că, indiferent de unde vine solicitantul, China, Statele Unite, oricum, indiferent să fie într-un mediu deschis. De ce? Pentru că s-a dovedit că inovarea într-un mediu deschis funcționează mult mai bine decât într-un mediu închis. Chiar dacă există o anumită porozitate, e mult mai bine ca sistemul să fie deschis în ce privește inovarea. Un lucru e însă să uh, publici datele și altceva e să protejezi ideile. Eu spun tot timpul, uh, să publicăm informațiile, dar să protejăm ideile, pentru că anumite idei trebuie protejate, pentru că în caz contrar nu ar exista un mediu de afaceri. Trebuie să găsim un echilibru. În același timp, în ce privește clauzele de protecție, dacă priviți acordurile um, încheiate cu țări terțe, există, pentru că de multe ori nu există acea reciprocitate de care vorbeam. De acord? Ai înțeles? Bine, perfect. Atunci îl rog pe domnul Cus să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, îmi pare rău că trebuie să vorbesc cu spatele la dumneavoastră, dar altfel nu aș putea să vorbesc la microfon. Am o întrebare. V-am citit uh, raportul cu mare interes și v-am urmărit prezentarea cu mare interes, mai ales um, anecdotele prezentate. Uh, M-a impresionat, în acest fel ați reușit să faceți subiectul mult mai accesibil și am o întrebare. Conceptul uh, de simplificare, concept pe care l-ați folosit, scoțând în evidență că ar putea să fie o soluție, cum vreți să procedați? Dacă ținem cont de faptul că um, comisia vine cu noi reguli în permanență și lumea devine tot mai complicată, Stimate domnule comisar, dacă ne gândim la ce vrem să facem, ni se impun tot mai multe reguli. Cum vreți să simplificați totul? Da, sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales în ce privește domeniul științific, ar fi de dorit, dar cum s-ar concretiza totul în practică? Mulțumesc! Da, o sarcină interesantă pentru domnul comisar. Stimate domnule deputat, în 2014, când uh, am, uh, ne-am început activitatea, am uh, lansat primul val de simplificare. Nu a fost, de fapt, primul, pentru că Orizont 2020 a fost, de fapt, primul, pentru că a fost un program mult mai simplu decât cele de dinaintea lui. În cadrul acestui prim val de simplificare, doream să facem eforturi suplimentare, să mergem în profunzime, pentru că știm că dacă regulile sunt complicate, se înregistrează mai multe erori. E de la sine înțeles. Curtea de conturi, de altfel, a insistat întotdeauna asupra simplificării regulilor. Și am început spunând, de ce să nu simplificăm ceva de genul, dacă vreți bani din partea noastră, aveți doar două căi de finanțare posibile. Fie primiți 70% din finanțare sau 100%. Dacă sunteți un cercetător și faceți doar cercetare, atunci e 100%. Dacă sunteți mai degrabă un IMM, și vă concentrați mai degrabă pe inovare, atunci e 70%. Am văzut apoi că un alt lucru care creează confuzie sunt costurile indirecte. Aveți costurile de personal, după care costurile indirecte. De pildă, vă deplasați, mergeți la o conferință sau trebuie să cumpărați hârtie, indiferent. Și oamenii erau obligați să completeze formulare la nesfârșit. Am zis, haideți să procedăm altfel indiferent de despre ce e vorba, vă plătim 25% din costurile directe. Și la, în acest fel, imposibil să comiteți greșeli, pentru că e o rată forfetară. După care, existau foarte multe deosebiri între acordurile de grant. Un acord de grant pentru un program, pentru altceva, așa că am recurs la un model standard de acord de grant pentru a ne asigura că nu vor exista deosebiri. Prin urmare, pașii pe care i-am făcut, cred că simplificarea reflectă într-adevăr natura întregului procedeu, pentru că a simplifica înseamnă, practic, să faci mai simplu, da, dar există uneori și consecințe nedorite în ce privește această intenție. Și uneori trebuie să găsești un nou echilibru după aceea. În linii mari însă a fost o reușită. Dacă ne gândim la curtea de conturi, când mi-am început eu activitatea, analizau tranzacții din programul cadru 7. Și eu veneam aici în Parlament și spuneam, stimați deputați, am făcut acest efort de simplificare, însă datele nu reflectau acest efort pentru că Curtea de Conturi analiza practic um, inițiativele din trecut. Acum se poate vedea într-adevăr că inițiativele noastre au dat roade. Sper că vom uh, trece la un nou val de simplificare. Eu nu vom mai fi prezent uh, la comisie, voi urmări însă din afară. De la ECR nu e nimeni în sală. Domnul Flanagan poate. Nu, nu e prezent în sală. Atunci poate... Domnule comisar, îmi permiteți să adresez eu o întrebare curții de conturi. În uh, raportul um, anterior, Curtea de Conturi a scos în evidență um, asistența tehnică și în ce măsură ar trebui aceasta extinsă. Mă, le, mă gândesc aici și la întrebarea doamnei Pencova, mai ales la cele țări care se confruntă cu dificultăți în ce privește o participare adecvată la programe. Ce măsuri ar sprijini aici Curtea de Conturi sau ce măsuri uh, consideră că ar fi favorabilă pentru a crea un fel de conștientizare în aceste țări, dar și pentru a crea o capacitate care să le permită să participe la programe în uh, cadrul uh, domeniilor de cercetare și inovare. În al doilea rând, da, se tot repetă același cuvânt, simplificare, uh, și aș avea aceeași întrebare și pentru domnul comisar. Nu aș merge neapărat pe același făgaș ca domnul Cus, că totul devine mai complicat. Noi suntem cei care complică lucrurile. Da, într-adevăr, ă, totul devine mai complicat, dar noi suntem legiuitorii, noi suntem cei care facem recomandări, care criticăm. Există reacții, deci noi suntem cei care creează o lume mai complicată. Așa că, legat de tot acesta, vă întreb unde credeți că există posibilități concrete de simplificare? Din câte știu eu, uh, costurile personale eligibile, mai ales costurile de personal, apar adesea la capitolul probleme, la aceste costuri uh, neeligibile, pentru că e o structură contabilă destul de complexă. M-am ocupat uh, pentru o anumită perioadă și, sincer, recunosc, eu provocare consistentă pentru un IMM. Pentru cine trebuie să completeze o solicitare, felul în care se calculează costurile de personal reprezintă o reală provocare. Unde considerați că există marjă de manevră pentru simplificare și unde, după părerea dumneavoastră, ar fi logic să se facă această simplificare? Și, în ultimul rând, o întrebare tot pentru Curtea de Conturi, raportarea de performanță. Curtea dorește să își orienteze mai mult uh, raportarea pe verificarea de performanță. Și acum, dacă ne gândim la cercetare și inovare, cred că situația e cam complicată pentru că nu putem anticipa care va fi succesul de care se va bucura o anumită cercetare, care sunt indicatorii pe care îi va folosi curtea pentru a măsura reușita sau din potrivă eșecul, pentru că um, o activitate de cercetare nu duce întotdeauna la reușită. Când vine vorba de cercetare, nu întotdeauna ajungi unde ți-ai dorit de la început. Nu e un drum precis și exact. Iată de ce m-ar interesa să știu, mai ales la capitolul știință și cercetare, uh, care ar fi așadar indicatorii de performanță pe care i-ar lua în calcul și pentru raportarea de performanță? Thank you, Madam Chair, for... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să răspund întrebărilor dumneavoastră și poate domnul comisar dorește să adauge ceva. Asistență tehnică. Vă informez că recent am adoptat programul nostru de lucru pe anul 2020. Și am inclus în el o sarcină, un raport special apropo de uh, Orizont 2020. Cred că așa răspund la una dintre întrebările uh, deputaților europeni apropo de situația actuală și ce trebuie întreprins pentru a îmbunătăți situația actuală. Într-o anumită măsură, am acoperit acest punct într-una dintre recomandările noastre. Atunci când invităm Comisia să-și intensifice campaniile de informare, organizând și seminarii și ateliere în statele membre. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă doriți să atrageți noi participanți și un număr mai mare de participanți la aceste programe. Uh, scuze, vreau să pun o întrebare. Printre cei pe care vă deranjează soarele, vreți neapărat să tragem storurile complet? Sau sunteți de acord să avem mai mult soare în sală? Having more sun is more agreed. <laughs> so the majority is for... Majoritatea este pentru soare. So please... Yes, thank you. Vă rog să ridicați torurile. Uh, yes, ah. Sorry to disturb you. Îmi cer scuze că v-am întrerupt pentru a, un asemenea detaliu. Întotdeauna vreau mai multă transparență, deci Uh, soarele ne permite să avem cât mai multă transparență. Deci am vorbit despre asistența tehnică. Mă bucur că am inclus acest raport special în programul nostru de lucru anual. Cred că vom veni cu răspunsuri uh, bine documentate în timp util. Evaluarea performanțelor Începem prin a analiza sistemul de indicatori de performanță de la comisie. Dacă vă uitați la capitolul 3 din acest raport anual, veți constata că nu suntem atât de încântați de sistem așa cum este el gândit acum. În raport, la sfârșitul capitolului, vorbim despre anumiți indicatori folosiți în acest an pentru a evalua performanțele proiectelor de cercetare. De pildă, ne-am uitat la diferența dintre rezultatele estimate și cele reale. Ne-am uitat la proiectele care nu au fost uh, realizate am analizat costurile uh, în comparație cu progresele raportate și cu uh, limitele proiectului și de asemenea am analizat un alt indicator important menționat de unii dintre colegi, respectiv diseminarea rezultatelor și ne-am dat seama că în anumite cazuri rezultatele erau prea puțin uh, comunicate. Iată tipul de indicator pe care îl analizăm. Tot la capitolul performanțe, la curte am început un proiect pilot tocmai pe tema raportării performanței. La anul vom publica un raport separat despre performanța acțiunilor UE. Și unul dintre programele pe care le vom evalua în detaliu va fi tocmai Orizont 2020. L-am ales în mod intenționat pentru că este întotdeauna dificil, este o provocare printre toate acțiunile europene. Despre simplificare, știți că avem o recomandare generală pe această temă. Și la comisie știu că își vor continua eforturile. Dacă vreți exemple mai concrete ca să ilustrez această recomandare, aș putea să vă vorbesc despre o măsură să se renunțe la cerința de a se calcula o rată orară pentru personalul care lucrează 100% pe un proiect. Nu ni se pare că, că e o cerință destul de artificială, pentru că se mărește riscul încălcării uh, regulii dublului plafon. Par să fie mm, detalii care să nu schimbe sistemul în mod radical. Mm. nu că spunem că trebuie să muncească atât de multă lume în același timp, dar nu poate fi nicio problemă majoră. Am mai văzut și un alt exemplu, că trebuie să se lămurească într-o mai mare măsură condițiile de eligibilitate pentru acordarea de uh, um, remunerări adiționale pentru un proiect. Nu se înțelege exact ce sunt aceste remunerări adiționale pentru beneficiare, așa că ei de deseori fac greșeli. În stadiul de față, în loc să cerem vreo schimbare revoluționară, cerem comisiei să se concentreze concret pe îmbunătățiri. V-am spus, nu să revoluționăm sistemul de azi pe mâine, ci să identificăm acele aspecte care încă uh, pun dificultăți beneficiarilor și explică numărul de uh, greșeli. Cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră cât am putut de clar. Mulțumesc. Domnul comisar are cuvântul din nou. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca răspuns la prima întrebare, C cât de grea este povestea cu costurile eligibile și cele care nu sunt eligibile? Am încercat să inovăm. Probabil că și curtea ne va putea ajuta. Apropo de aceste scheme cu sume forfetare, adică să fixăm o sumă forfetară în loc să calculăm dacă e vorba despre un cost eligibil sau ineligibil. Mai bine să dai o sumă forfetară. Testăm această schemă pentru IMM-uri, ceea ce numim noi prima uh, fază, și vom reveni cu informații. Eu cred că va funcționa, dar niciodată nu pot să anticipez toate consecințele neprevăzute. Oricum, curtea este la curent, membrul curții de conturi făcea aluzie la asta. Apropo de indicatori, cred că există aici diferite aspecte. Mai întâi despre cercetare, cercetare pură, cercetare fundamentală și apoi ce ține de organizare. Apropo de cercetarea fundamentală, nu știi încotro se îndreaptă cercetarea. Nu se știe dacă se vor obține rezultate chiar și peste 50 de ani. Însă știi că un foarte bun cercetător Uh, face publicații în reviste majore și există multe uh, referințe uh, bibliografice. Aici există indicator, tocmai numărul de publicații și de citate, ceea ce este foarte util pentru curte. Dacă te uiți la un domn ca Sir Peter Radcliffe, acum a primit premiul Nobel dar înainte să primească premiul Nobel a publicat nenumărate articole. Pe partea de inovare e cumva mai greu, pentru că întreprinzătorii eșuează o dată de două ori, de cinci ori, până când în sfârșit au succes. Și poate că uneori trebuie să finanțezi pe cineva care va eșua, dar respectiva persoană într-o bună zi va face ceva extraordinar. Revin la exemplul pe care l-am dat la început. Am finanțat această companie, Infarm. I-am finanțat cu un milion sau ceva de atât, poate nici măcar această sumă. Și au atras 88 de milioane de investiții de la investitori privați. Și acesta este un indicator. Întotdeauna, da, există acești indicatori, însă indicatorii sunt doar o bucățică din puzzle. Nu trebuie să ne bazăm nici noi, nici comisia, nici dumneavoastră doar pe indicator. Trebuie să te uiți la factorul uman, trebuie să te gândești la oamenii la care invest, în care investești, ca să știi ce merită și ce nu. Importanța, doamnă președinte, este că trebuie să ai mai multe uh, povești de succes decât uh, rateuri. Președinta, da. Și în rest, uh, așa merge viața. Vă mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări de la membri? Nobody. So... Nimeni. Vă mulțumesc. Vă urăm mult succes și vă sunt foarte recunoscătoare pentru munca pe care ați depus-o și ne pare rău că plecați. It's life either. <laughs> But we really appreciated your work at the Apreciem munca dumneavoastră, felul în care ați cooperat cu comisia noastră. Vă mulțumesc pentru faptul că ați muncit, ținând cont de multe dintre ideile și recomandările noastre și ați făcut în așa fel încât programele noastre de cercetare și de inovare să fie mai eficiente, să fie mai bune, să fie mai excelente și ați încercat să contribuiți la uh, creșterea popularității <laughs> acestor proiecte și din ce ce mai mulți colegi au fost interesați. Vă urăm mult succes și pe viitor! So, now we have to... Așadar, trebuie să așteptăm nițel ca să ajungă toți ceilalți, cred că avem vreo 5 minute pauză. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi și colegi, putem relua ședința. Îi urez bun venit lui Pietro Russo, membru al Curții de Conturi. Colaboratoarea dumneavoastră este minunată de fiecare dată îmi face un semn înspre membrii uh, pe care trebuie să îi salut. E minunat, pot să vă identific pe fiecare. Vreau să vă rog că prezentarea dumneavoastră se vine după raportorul uh, nostru, după care vreau de asemenea să vă mulțumesc că avem alături de noi atât de mulți secretari generali mă bucur că ați reușit să găsiți timp să fiți alături de noi și așteptăm cu mare interes comunicările dumneavoastră, după care runda de întrebări și răspunsuri. Dragă Pietro Russo, aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, dear Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte, domnule raportor, dragi eurodeputați. Este o plăcere pentru mine să vă prezint astăzi capitolul 10 al, al raportului anual al curții. Acesta prezintă o evaluare specifică a cheltuielor administrative în toate instituțiile și organele UE. În anul 2018, plățile de la capitolul respectiv al CFM, capitolul 5, însumează 9,9 miliarde de euro sau aproximativ 6,3% din bugetul Uniunii Europene. Evaluarea curții în raportul anual 2018 este pozitivă, iar cheltuielile cu administrația uh, nu au erori materiale. În ce privește auditul acestui an, Șantionul nostru a consistat din 45 de tranzacții, din care 9 tranzacții legate de alte instituții. Mai precis, 3 tranzacții pentru Consiliu, 2 tranzacții pentru Curtea de Justiție și o tranzacție pentru fiecare dintre CS, Comitetul Regiunilor, supraveghetorul datelor, um, protecției datelor european și ombudsmanul european. În ce privește celelalte instituții și organe vizate, am găsit că nicio tranzacție nu este afectată de eroare, așa încât nu am avut observații mai specifice sau recomandări dedicate pentru celelalte instituții și organe. Doamnă președinte, domnule raportor, stimați membrii acestei comisii, vreau să conchid prin a mulțumi personalului curții pentru performanța lor de-a lungul întregului an și rămân desigur la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări sau clarificări ar fi necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. The floor is to our... Vă mulțumesc frumos. Acum îi dăm cuvântul raportorului nostru, Tomas Dekovski. Am să trec la limba cehă. Uneori e greu de explicat detaliile și nu sunt sigur că toată lumea mi-ar putea înțelege engleza în detaliu. Iată de ce. Când mă refer la elemente concrete de descărcare, prefer să o fac în limba cehă. Členové uh, účetního dvora, vážení generální tajemníci, vážení kolegové, Stimați uh, reprezentanți ai Curții de Conturi, stimați secretar general, dragi colegi, întâi de toate vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru munca depusă și mă bucur că s-a ajuns la concluzia în ce privește plățile pe 2018 că nu există erori materiale în sistemul de supraveghere, care a fost unul extrem de eficace. În ce privește celelalte instituții, nu există nici acolo lacune și în ansamblu salut maniera în care diversele instituții au fost gestionate în 2018. Scopul a fost de a uh, reduce la minim cheltuielile fără a avea repercusiuni asupra ocupării sau variații față de nivelul din anul precedent. Minus 5% funcționari, dar protejând posturi cheie din motive de continuitate. În cazul anumitor instituții unde trebuia redus numărul de posturi, în cadrul acestui efort, țin uh, să uh, felicit instituțiile pentru activitatea din 2018 și sper ca pe 2019 rezultatele să fie cel puțin la fel de bune și din nou să fim în măsură să constatăm că alte instituții europene dau bunul exemplu în ce privește gestionarea bugetului. Am să adresez întrebări concrete instituțiilor uh, în mod specific. Mulțumesc! Mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult, Thomas! Dau acum cuvântul raportorilor din umbre, luăm în ordine, dar înainte începem cu domnul director general Valero Paco de la Curtea de Conturi. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi și aș fi recunoscătoare dacă ați luat cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Euh, je... Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, domnului raportor și domnului președinte de a ne fi invitat uh, uh, de a fi invitat Curtea Europeană de Justiție la această întâlnire sunt uh, însoțit de șeful de cabinet al grefierului și directoarea uh, responsabilă de aspectele financiare. Anul 2018 a fost pentru curte un an excepțional ce privește intensitatea uh, muncii judiciare. Cele două jurisdicții, jurisdicții au înregistrat un număr record de cauze introduse, 1700 69 de cazuri, cauze închise, un număr necord vis-a-vis -vis de cifrele anterioare pe 2017, o crește de 11% față de anul anterior, vorbim de 1683 cauze noi. Sunt cifrele cele mai mari în istoria instituției, practic. Acest volum de activitate juridică s-a soțit de o stăpânire a termenelor de tratare a dosarelor. Durata media a procedurilor a fost de 15,7 luni la Curtea de Justiție și de 20 de luni la tribunal. În prima situație, lejer inferior față de anul anterior, la tribunal, cu o mică creștere față de anul anterior, creștere care se explică printr-un număr sporit de cauze pe concurență în 2018. În paralel cu această intensitate a activității, aș fi vrut să evoc patru inițiative pe care cele două jurisdicții le-au întreprins în 2018, care demonstrează angajamentul lor pentru o justiție de calitate, Uh, dar și eficace și eficientă. Mai întâi, deschiderea platformei securizate multilingve a rețelei juridice a Uniunii Europene, care permite jurisdicțiilor membre, deci în afară de uh, Curtea uh, Europeană de Justiție și curților naționale, uh, să comunice să facă schimb de informații, în special uh, hotărâri uh, și, în general, elemente de cercetare juridică. Cu câteva zile în urmă, majoritatea acestor documente au fost chiar făcute publice, publicului vast, prin intermediul unei secțiuni dedicate pe uh, site-ul curții în ce privește întrebările preliminare în special. Uh, de la 1 iulie 2018, Curtea a anonimizat uh, cauzele implicând întrebări preliminare, înlocuind numele persoanelor fizice cu inițiale și eventual cu un element distinctiv adăugat între paranteze. O anonimizare care permite consolidarea protecției datelor personale a persoanelor fizice. Un al treilea element progresele înregistrate în utilizarea aplicației e-Curia cu peste 5500 de conturi de utilizator deschise, iar caracterul obligatoriu de la 1 decembrie 2018 al utilizării acestei aplicații, acestei platforme pentru schimburile între grefele tribunalelor și reprezentanții părților implicate. Al patrulea element pe care vreau să-l evoc e lansarea în 2018 a proiectului ce privește crearea unui sistem integrare de gestionare a cauzelor, care vine să înlocuiască multitudinea de aplicații și softuri uh, care servesc la gestionarea cauzelor, așa încât să devenim mai eficace potrivit preconizării curților, Curții Europene de Conturi în recomandările sale din 2017. Fiind vorba de activitatea administrativă, se cuvine să reamintesc că în 2018 Curtea a lansat și o puternică reformă a structurilor sale administrative cu servicii regrupate acum în jurul a trei direcții generale în loc de patru anterior pentru a obține mai multe sinergii, de a raționaliza workflow-urile, pentru a optimiza uh, rapoartele și relațiile uh, serviciilor administrative vis-a-vis de cele uh, juridice. Curtea acordă o deosebită atenție și tranzacțiilor financiare, gestionarea resurselor este una intensivă. Rata executării creditelor a fost de 99,2%, iar ocuparea de 97%. Uh, timpul meu de vorbire se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și, desigur, rămân la dispoziția tuturor pentru întrebări. Äh, Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea excelentă a curții recunoscută la nivel internațional. Acum, în continuare, îi dau cuvântul lui Eduardo Garcia Ruiz. Da, și sper că am uh, nimerit, pentru că sunt trei nume, sper că le-am spus în ordine, e vina mea, nu a dumneavoastră. Dar cel mai bine, data viitoare am să o las pe Isabel să citească, pentru că ea se pricepe mai bine. Vă rog. Uh, muchas gracias, señora presidenta, honorable presidenta, miembro. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. În anul 2018, Curtea de Conturi și-a continuat munca de verificare a legalității și regularității operațiunilor și bună gestiune. Am publicat 72 de documente, între care 6 rapoarte anuale și 35 de rapoarte speciale. Pentru prima oară, cred că este important să semnalăm faptul că am publicat un singur raport care conține rezultatul auditului financiar al agențiilor Uniunii Europene. Credem că acest raport consolidat uh, vă va ușura desfășura mult uh, um, analiza rezultatelor pe care le-au obținut agențiile europene. Am mai avut mai mult de 6500 de zile de control pe uh, teren, am vizitat uh, 18 state membre și am făcut inspecții în 26 de state terțe. Uh, am scris rapoarte pe subiecte care interesează acest Parlament și care îl interesează, evident, și pe cetățeanul european. Energiile regenerabile în mediul rural, pactul de stabilitate și de creștere, programul Erasmus+, contamin... poluarea atmosferică, uh, centrul de anchetă, mecanismul cu privire la refugiați din Turcia. De asemenea, în 2018 am făcut uh, uh, uh, progrese în ceea ce privește declarația de asigurare. Ne concentrăm acum pe acest uh, tip de declarație. Suntem în plină schimbare în ceea ce privește metoda de muncă, pentru că vrem să ținem cont într-o mai mare măsură de controlele interne uh, efectuate atât de Comisia Europeană cât și în sânul statelor membre, ca să putem să identificăm mai bine problemele și să îmbunătățim eficiența controlelor noastre. Iar în ceea ce privește gestiunea, indicatorii au fost buni. Vă dau câteva exemple. Am uh, făcut o anchetă printre utilizatorii raportelor noastre și 87% dintre ei au considerat că munca noastră este utilă și 78% au considerat că Uh, consecințele erau pozitive. De asemenea, a crescut acoperirea mediatică pe rețelele sociale a uh, activității curții de conturi, iar în ceea ce privește recomandările, prin uh, intermediul cărora măsurăm impactul muncii noastre, am văzut că 94% dintre recomandările noastre formulate în rapoartele speciale din anul 2014, de exemplu, au fost aplicate și cred că aceste date ne dau încredere în faptul că eforturile curții de de conturi chiar au un impact asupra cetățenilor și îmbunătățesc încrederea acestora în proiectul european. Curtea de conturi și a gestionat fondurile cu rigurozitate și cu austeritate. Executarea bugetului a fost de 98%. Rapoartele auditorilor interni și externe au avut rezultate pozitive. Auditorul intern a scris un raport în ceea ce privește cheltuielile cu călătoria și cu reprezentarea pentru membrii tribunalului din anul acesta. Și acest raport a fost efectuat în cadrul uh, în cadrul unei, um, um, ca să răspundem la o solicitare pe care ne-a trimis-o um, Olaf, iar în ceea ce privește raportul de audit intern nu s-a detectat niciun fel de cauz, caz de fraudă și în plus s-a ajuns la concluzia că s-au întărit controlele la Curtea de Conturi ca să se evite orice fel de situație uh, de fraudă sau care se dea de bănuit. În ceea ce privește Uh, gestionarea personalului ne-am îmbunătățit-o, de asemenea am obținut un certificat de mediu și am îmbunătățit condițiile de lucru pentru membrii noștri femei. Uh, suntem însă foarte conștienți de dezechilibrul de gen și încercăm să îl îmbunătățim. În concluzie, în 2018, Curtea de Conturi și-a îndeplinit misiunea, a, a ajutat Parlamentul, a contribuit la uh, îmbunătățirea gestiunii și la controlarea conturilor. Ne-am gestionat banii cu rugăciune curiozitate și cred că am crescut numărul și calitatea rapoartelor noastre. Mi-aș dori, doamna președinte și doamna și domnilor eurodeputați, să insist pe rolul foarte important pe care l-a jucat personalul Curții de Conturi, auditorii, personal administrativ, informaticienii, tehnicienii. Numai datorită lor am putut să obținem acest rezultat. Raportul nostru actual de activitate, precum și anexele aferente și răspunsurile la chestionarul dumneavoastră, conțin informații mai detaliate. Eu uh, le vă stau la dispoziție pentru orice întrebare pe care ați putea să o aveți. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la Comitetul Economic și Social, Gianluca Brunetti. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta activitatea acestea S-a înregistrat o rată redusă de erori semnificativă. Rata de execuție bugetară este de aproape 98%, un nivel deosebit de performant la nivelul instituțiilor. Ne-am concentrat în deosebi pe Um, cum s-a dat curs rezoluția adoptată de Parlament în urma descărcării din 2017, printre care consolidarea cooperării politice și administrative dintre Parlament și Comitetul Economic uh, și cu Comitetul Regiunilor, S-a acordat prioritate creării unui uh, mediu de muncă respectuos, adoptarea unui cod de conduită, cât și adoptării unei uh, strategii în ceea ce privește politica informatică. În ceea ce privește activitatea politică, aceasta a fost marcată de o contribuție semnificativă la activitatea legislativă a Uniunii Europene. E vorba de 215 avize adoptate și 239 evenimente care le-au permis membrilor noștri să creeze legături cu organizații ale societății civile din statele membre. În ceea ce privește politica de comunicare, a crescut numărul de vizitatori cu 1%, atingând pragul de 10.000. În ceea ce privește activitatea pe rețelele de socializare, Twitter, LinkedIn, printre altele, acesta s-a intensificat și pot să vă anunț deja că vom deschide un cont Instagram pe, la finele acestui an. În ceea ce privește interacțiunea cu Parlamentul European, dincolo de contactul tradițional între raportor, raportorii din umbră din Parlamentul European, există o declarație comună între președinții celor două instituții din uh, luna decembrie 2018, menită să sensibilizeze opinia publică europeană în vederea legilor europene. De asemenea, s-au uh, menținut contacte în ceea ce privește președinții de comisie. Cooperarea a continuat și în domeniul administrativ, înregistrându-se progrese importante la capitolul uh, siguranței și interpretării, mai ales în ceea ce privește acest al doilea capitol, activitățile pregătitoare au permis semnarea în acest an al unui acord de prestare de servicii între cele două instituții. Având în vedere dimensiunea noastră, redusă, căutăm întotdeauna sinergii cu alte instituții, așa că suntem proactivi în ceea ce privește cooperarea interinstituțională. Aici suntem uh, mândri deoseb- în mod deosebit de eficacitatea administrativă în ce privește cooperarea cu Comitetul Regiunilor. Rămâne în continuare un uh, model exemplar de bună gestiune a fondurilor publice se gestionează împreună traducerea, logistica și informatica, în acest fel realizându-se semnificativ economii la buget. E clar, putem face mai mult și încercăm în permanență împreună cu partenerii noștri să găsim sinergii ulterioare în ceea ce privește coordonarea diferitelor servicii, precum serviciul medical, gestionarea sălilor sau um, nevoile legate de sălile de reuniune. Activitățile ce țin de EMAS, în ce privește gestionarea resurselor de mediu, aici vă putem spune că consumul de energie, de gaz, de hârtie a fost în continuare scăzut, indicatorii sunt promițători. S-a făcut un efort deosebit în ceea ce privește respectul la locul de muncă. S-a lansat o campanie în 2019 cu titlul Respect at Work, care include o serie de activități de sensibilizare, conferințe pentru a uh, scoate în evidență importanța unui mediu de lucru în care să se respecte principiile fundamentale. Aș vrea de asemenea să subliniez aici că autoritatea politică a adoptat în luna martie un cod de conduit renoit care reamintește obligația de a respecta demnitatea uh, la locul de muncă. Câteva cuvinte în ceea ce privește echilibrul geografic și de gen. În ce privește echilibrul uh, geografic aici, am, avem 18% reprezentanții ai UE13 în ce privește cadele medii și superioare este în continuare sub pragul de 20% din uh, celelalte instituții și sperăm să atingem acest obiectiv uh, pe termen mediu. În ceea ce privește egalitatea de gen, putem spune cu mândrie că înregistrăm unul din cele mai bune rezultate la nivelul instituțiilor. Avem 54% dintre femei ocupând uh, posturi de nivel mediu în administrație suntem, prin urmare, mulțumiți de aceste rezultate. Întotdeauna e util, însă să aruncăm și o privire critică, iată de ce. Căutăm întotdeauna în celelalte instituții o sursă de inspirație de unde putem uh, găsi căi de a ne îmbunătăți. Am să, vă opresc, am să mă opresc aici pentru a nu abuza de timpul dumneavoastră, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări și observații. Mulțumesc! În continuare, înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru pragul de egalitate de gen pe care l-ați atins, pe care ni l-am dorit să-l vedem și în alte instituții. Felicitări sincere din această privință. Trec acum la Comitetul Regiunilor Pedro Serviatanes și îl rog să ne țină prezentarea dumnealui. Uh, uh, chair, Mrs. Holmeyer, and you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ați pronunțat foarte corect numele și vă mulțumesc pentru asta. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație la audierea de azi și aș vrea să încep prin a mulțumi raportorului nostru, domnul Zdehovski, sper că n-am pronunțat foarte greu nume, greșit numele dumnealui, cu care am început deja cooperarea noastră și așteptăm cu interes continuarea cooperării noastre pe parcursul procedurii de descărcare. Vorbesc astăzi ca secretar general interim. Am început abia în luna august a acestui an. Domnul Priskovski, succesorul meu, care ne însoțește astăzi, va fi aici pentru uh, ce se va întâmpla cu procedura de descărcare anul viitor. domnilor și domnilor, procedura de descărcare este o ocazie excelentă pentru a privi în urmă la ceea ce am realizat împreună. E o manieră de a vedea și ce putem ameliora pentru a îi servi mai bine pe cetățeni și m-aș concentra pe trei arii strategice. 1. Proiectele comune pentru pregătirea anului electoral 2019-2, acordul de cooperare pe care l-am semnat cu 5 ani în urmă și 3. realizările în ce privește aspectele financiare și de resurse umane. În ce privește alegerile europene, pe parcursul lui 2018 am derulat un efort considerabil de comunicare. Membrii noștri Uh, s-au alăturat eurodeputaților pentru a facilita cel mai mare nivel de participare al alegătorilor în fiecare circumscripție electorală, susținând dezbateri cu cetățenii noștri în fiecare oraș și regiune din Europa. Fiind parteneri entuzia entuziaști și convinși ai Parlamentului European. Ne-am alăturat inițiativei de data asta Eu Votez, așa cum uh, domnul Varcal Sersiso a propus în uh, forumul nostru. Uh, am notat cu bucurie o rată de participare ridicată la vot, în special în rândul tinerilor. Această experiență pozitivă a fost posibilă mobilizându-i pe tinerii politicieni uh, Um, consilieri locali și regionali sub 40 de ani am organizat împreună în 2018 și mai apoi și în 2019 um, dialoguri cetățenești în 23 de state. Peste 200 de evenimente locale cu peste 2000 de participanți în uh, regiuni și orașe, peste 100 de regiuni și peste 200 de orașe. Această responsabilitate ne stă în față și pentru următorii 5 ani. Săptămâna trecută, peste 1600 de comunicatori profesionali s-au exprimat uh, chiar aici uh, pentru o acțiune comună în preajma cei de 10-a ediție a Eurocom, organizat de CEUR, CS și Parlamentul European, alături de celelalte instituții, un eveniment deschis de vicepreședintele dumneavoastră și de președintele nostru, uh, Lambert. În al doilea rând, e nevoie de proiecte comune europene și alianță politică. În 2014, Parlamentul și uh, Comitetul Regiunilor au semnat un acord de cooperare sporită și dumneavoastră, doamnă președinte, uh, doamnă Holmeier, ați împins, ați fost motorul acestui acord. Suntem convinși că membrii noștri și eurodeputații luptă împreună pentru o finanțare proporționată și cuvenită în viitorul CFM. Raportorii noștri respectivi, președinții și uh, grupurile politice au sporit cantitatea și calitatea efortului comun. Munca noastră a uh, devenit uh, mai adecvată uh, potrivit calendarului strategic pe anumite dosare. Am încercat uh, să dăm formă cooperării noastre, am lucrat mână în mână cu noi, eurodeputați, într-o seamă de comisii și ca eșantion vreau să îi mulțumesc personal domnului Zdehovski pentru contribuția pe care el însuși o va aduce săptămâna aceasta la uh, Comisia CIVEX uh, lucrările noastre. Apoi, subsidiaritate. Comisia dorește să uh, partajeze cu Parlamentul uh, pârghile uh, implementării la nivel local a legislației UE. Alianța noastră e foarte importantă și am stabilit un proiect pilot între 20 de uh, autorități regionale pentru a pune în aplicare legislația. Săptămâna viitoare avem prima ocazie de a colabora, unde așteptăm pe președintele AFCO, domnul Tajani, și uh, vom discuta pe teme de subsidiaritate într-o conferință pe care o organizăm. Stimați eurodeputați, aș vrea să închei subliniind anumite aspecte de resurse umane și bugetare. Consolidăm uh, managementul resurselor noastre vorbim de cooperarea uh, cu uh, Curtea de Conturi, cum a arătat și secretarul său general. Am reușit să obținem uh, economii în ce privește politica de multilingvism, folosirea sălilor noastre de conferință, mentenanța clădirilor noastre și serviciile IT. Potrivit acordului, am ameliorat cooperarea în mai multe sectoare, Uh, securitate, IT, interpretare și în ciuda unei pierderi de aproape 9% din posturi încă din 2013, continuăm să oferim servicii de înaltă calitate membrilor noștri. Planul nostru de acțiune 2017-2021 mm, ce privește paritatea, uh, concentrarea pe serviciile IT, management și mobilitate sunt aspecte ale acestor eforturi. Apoi, vizăm dezvoltarea durabilă, reducându-ne amprenta de mediu, folosind tot mai multe strategii digitale. Stimată doamnă președinte și eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much for your report and... Vă mulțumesc pentru acest raport și pentru buna cooperare. Acum am ajuns la ombudsman. și dau cuvântul lui Gezira Danielo. Doamne, mai bine zis Gezira Danielo. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur că îmi dați cuvântul. Este a doua oară când vin să vorbesc în numele Ombudsmanului European, doamna Emilie O'Reilly și Alexandru Delbon, care este șeful unității uh, finanțe și personal, mă însoțește. Aș vrea să vă vorbesc despre principala noastră activitate, anchetele și apoi vă vorbesc despre chestiunile interne. La acest capitol continuăm să punem în aplicare strategia pe 5 ani a ombudsmanului, intitulată către 2019 și care a fost sprijinită covârșitor de Parlament la începutul actualului mandat. Această strategie și-a dorit să mărească impactul și vizibilitatea, precum și relevanța biroului ombudsmanului în interesul cetățenilor europeni și a dreptului lor de a depune plângeri pe probleme de proastă administrație pe lângă Uniunea Europeană și am atins o bună parte din obiectivele noastre. Aș vrea să le ilustrez cu cifre. În primul rând, uh, uh, cantitatea muncii noastre a crescut pentru că oamenii în Europa au înțeles că putem să-i ajutăm. Am primit mai multe plângeri ca niciodată de când s-a creat biroul, mai precis 880, deci o creștere cu 40% a numărului de plângeri. O consecință a fost că în 2018 am lansat un număr record de anchete, 482 în comparație cu un număr de 4 433 în 2017 sau 245 în 2016. Din aceste 482 de anchete, 55 erau pentru cazuri de interes public. Cu alte cuvinte, impactul a fost dincolo de cazul uh, propriu-zis. La capitolul vizibilitate, uh, cei care urmăresc rețelele sociale uh, create de ombudsman uh, sunt din ce în ce mai numeroși și chiar dacă nu sunt cifre impresionante. Printre cei care ne urmăresc există și mulți uh, um, influencers și alte asemenea entități care ne transmit mesajele către audiențe mai largi. Câteva exemple legate de impactul anchetelor noastre. În primul rând, grupurile de experți de la Comisie. Comisia și-a reformat grupurile de uh, experți și sistemul de selecționare a acestora. Acum procedura este mult mai transparentă, există o politică în domeniul conflictului de interese și cere uh, mai multă uh, cere o registrare obligatorie în registru pentru organizațiile și um, uh, persoanele care lucrează pe cont propriu ce doresc să fie numite în grupurile de experți. Accesul la documentele um, um, Agenției Europene de Apărare. Această anchetă a dus la o solicitare de documente de către un NGO belgean care făcea lobby pe lângă uh, um, Agenția Europeană de Apărare pentru că se interesa uh, să știe cum fusese pus pe picioare programul de cercetare al acestei agenții și um, a fost foarte important pentru că acum s-a ajuns la proceduri care permit să se răspundă acestor solicitări de documente. Câteva uh, realizări pe scurt. Mai mult de 800 de stagiari ai Serviciului European de Acțiune Externe de peste tot din lume acum sunt plătiți. A crescut nivelul de transparență în negocierile comerciale. Codul de conduită al comisarilor a fost consolidat și uh, acum se fac multe rapoarte pe această temă. De asemenea, negocierile EU-Brexit au devenit un adevărat model în domeniul transparenței. Acum mai multe cuvinte despre munca noastră strategică. Am lansat 5 inițiative strategice care s-au încheiat cu două anchete strategice. Și aici niște exemple. Promovarea demnității la locul de muncă printre funcționarii um, europeni, bazându-ne pe bune practici ca să prevenim cazurile de hărțuire, ca acestea nici măcar să nu apară și cum să le gestionăm atunci când acestea există. Apoi, la capitolul multilingvism în instituțiile europene. Este o muncă în curs de desfășurare pentru a ajuta instituțiile să găsească un bun echilibru între nevoia de a respecta diversitatea lingvistică și uh, conștientizarea uh, constrângerilor, mai ales la nivelul resurselor. În concluzie, Instituțiile au respectat recomandările ombudsmanului, soluțiile propuse sau sugestiile în 81% din cazuri și în 85% din cazurile în interes public. Aceste cifre cresc în mod constant, ceea ce este foarte bine pentru că acest lucru dovedește că uh, consecințele conformării sunt spre beneficiul unui public din ce în ce mai larg. Acum trec la chestiunile interne. Nu suntem un serviciu numeros, deci trebuie să dăm dovadă de creativitate pentru a mări nivelul de eficiență și de eficacitate al biroului nostru. Nu este doar un scop în sine, ci pentru că ne dorim să folosim cât mai multe resurse cu putință pentru a ne întări capacitatea noastră de a desfășura anchetă. În primul rând, apropo de uh, plângerile pe care le primim de la cetățeni, pe care dorim să le tratăm într-o perioadă cât mai scurtă de timp, aceasta este principala noastră prioritate. Vreau să vă dau câteva exemple de uh, progrese făcute în 2018. Am închis mai multe anchete ca niciodată, 534 uh, față de 348 cu un an înainte. Durata medie a unei anchete scade. În 2018 a fost de 255 de zile, în 2017 era 266 de zile și în 2016 340 de zile am uh, finalizat 57% din toate anchetele într-un termen de 6 luni și 88% în termen de 18 luni, ceea ce depășește uh, indicatorii noștri de performanță pe care ne-am fixat. În februarie am lansat o procedură rapidă pentru a uh, trata mai rapid plângeri legate de accesul la documente. Prima noastră evaluare după scurgerea unui an este pozitivă. Deciziile care au fost luate uh, au putut să fie adoptate de trei ori mai repede, respectiv în 44 de zile lucrătoare, uh, spre deosebire de o durată de 134 de zile lucrătoare în anii precedenți. De asemenea, am ajuns la o rată de executare a bugetului de 95,3%, uh, uh, mai mare decât în anul precedent. Am continuat să facem investiții în oferta noastră de training, care este deosebit de apreciată de personalul nostru. Am primit uh, reacții deosebit de pozitive apropo de pregătirea profesională obligatorie, uh, cursuri pentru prevenirea hărțuirii atât pentru manageri cât și pentru angajați. Am numit ofițeri însăcinați cu respectarea codului etic și am stabilit un comitet de conciliere. În încheiere, încercăm să găsim tot timpul modalități de a ne îmbunătăți uh, raportul cost-eficacitate. Suntem un serviciu mic, dar suntem un mare utilizator al uh, instrumentelor de uh, instituționale uh, uh, a contractelor, a serviciilor și a platformelor de IT. De exemplu, în 2019 am adoptat și noi uh, sistemul MIPS pentru gestionarea misiunilor de la Comisie. Încercăm acum să reducem cheltuielile cu traducerile uh, datorită cooperării interinstituționale. Vă mulțumesc pentru atenție, voi încerca să vă răspund la întrebări dacă aveți și răspund, rămân la discuterea dumneavoastră dacă aveți nevoie de lămuriri suplimentare uh, după această audiere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații deosebit de precise și acum Urmează Autoritatea pentru Protecția Datelor. Îl rog pe Leonardo Severanavas să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră în numele Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Cu ajutorul colegilor mei, Marian și Kim, voi face tot ce-mi stă putință pentru a răspunde la orice întrebări ați putea avea. În scurtul timp alocat am să spun câteva cuvinte referitoare la mandatul micii noastre instituție și la provocările cu care ne-am confruntat în 2018. De asemenea, am să spun câte ceva referitor la cum s-a dat curs recomandărilor dumneavoastră în urma descărcării de gestiune din 2018. În 2018 autoritatea s-a amplificat având în vedere sarcinile suplimentare pe care um, care ne-au fost însărcinate și având în vedere importanța sporită de care se bucură protecția datelor la nivel global. Oricum, instituția noastră este una din cele mai mici, este cea mai mică de altfel, cu 87 de angajați și un buget de 14,5 milioane, foarte departe de cele 9 miliarde amintite la începutul acestei întâlniri uh, drept cheltuieli administrative. Principalele noastre sarcini sunt în număr de patru. În primul rând, numele instituției, se regăsește în numele instituției noastre, și anume supravegherea datelor cu caracter personal de către instituțiile europene. Facem asta în două moduri. În primul rând, realizăm uh, inspecții, verificări la fața locului, din oficiu sau în urma plângerilor pe care le primim din partea cetățenilor, dar și în mod proactiv, prin intermediul unor măsuri menite să sporească conștientizarea, precum formări, eh, publicarea de recomandări și mai ales, mai ales în ceea ce privește recomandările, evoluțiile tehnologice, cât și sprijinul oferit autorităților pentru protecția datelor din alte instituții și organisme. Din 2017, activitatea noastră de supraveghere include și Europolul, iar pe viitor vom acoperi și Eurojust și CEPOL. Vrem ca în acest fel să creăm o cultură puternică a protecției datelor în cadrul instituțiilor și organismelor Uniunii Europene. În al doilea rând, oferim sprijin legiuitorilor în ceea ce privește um, activitatea de legiferare. Oferim consiliere prin comentarii formale. Uneori suntem de asemenea invitați de curți. Parlamentul este deja familiarizat cu avizele noastre și suntem de asemenea recunoscători pentru atenția deosebită pe care a acordat-o Parlamentul avizelor noastre, în deoseb Comisia LIVE. În al treilea rând, în calitate de autoritate pentru protecția datelor, colaborăm cu alte autorități eh, similare de pe glob, pentru că fie că ne place sau nu, datele noastre nu rămân în Uniunea Europeană, călătoresc uh, peste mări și țări, iată de ce este important ca datele cu caracter personal să fie protejate și în afara granițelor Uniunii. Și în cele din urmă, după adoptarea GDPR, avem Comitetul European pentru Protecția Datelor, un, o nouă entitate care uh, veghează la aplicarea consecventă a regulamentului în Uniunea Europeană. În ce privește provocările speciale cu care ne-am confruntat în 2018, trebuie să vă mărturisesc că 2018 a fost uh, un an ca nici altul. A fost anul uh, protecției datelor în uh, deosebi, mai ales grație adoptării GDPR. Pentru noi a fost o provocare, fiind cea mai mică instituție am uh, fost nevoiți să creăm un nou organism, noi singuri, Comitetul pentru Protecția Datelor, o sarcină de care ne-am achitat cu succes, pot spune. În același timp, Giovanni Butrelli, care din păcate a decedat vara trecută, a fost o figură emblematică în protecția datelor, or, a organizat conferința internațională pentru protecția datelor și confidențialitatea aici, la Parlament. Am avut peste o mie de persoane care au venit de peste tot. Um, a fost o adevărată provocare pentru o instituție mică ca noastră. În acest fel însă am uh, contribuit la menținerea poziției avangardiste a Uniunii Europene în protecția datelor. Și dacă toate acestea n-ar fi fost de ajuns, în decembrie avem un nou regulament pentru protecția datelor aplicabil instituțiilor și organismelor uh, Um, ale Uniunii Europene. A trebuit, prin urmare, să ne adaptăm activitatea acestui noi, la acest nou act legislativ, printre numeroasele um, modificări la care a trebuit să ne adaptăm a fost și aceea um, a reducerii numărului de supraveghetori de la 2 la 1. Parlamentul, de altfel, ia în calcul acum numirea unui nou supraveghetor. Iată de ce mi se pare important pentru ca persoana aleasă să fie cât se poate de familiarizată cu funcționarea instituțiilor, pentru că va fi cea care va conduce autoritatea pentru protecția datelor. Având în vedere toate acestea, cred că rata de punere în aplicare a bugetului pentru noi de 91,5% poate fi considerată ca una bună, chiar foarte bună, pentru că am avut toate aceste Um, elemente neașteptate, precum crearea unui nou organism, iar în continuare, în ceea ce privește descărcarea din 2018 și cum s-a, cum s-a dat curs recomandările făcute de dumneavoastră, aveți deja raportul nostru. Vreau doar să spun că, având în vedere că suntem o instituție atât de mică, uneori e greu pentru noi să punem în aplicare aceste recomandări, mai ales în ceea ce privește um, repartizarea echitabilă a, și reprezentarea echitabilă a fiecărei țări, mai ales că având în vedere că avem 28 de state membre, vom face oricum tot ce ne stă în putință pentru a da curs acestor recomandări. Ne bucurăm de asemenea că Curtea de Conturi nu a, a ajuns la nicio concluzie negativă, lucru care dovedește că suntem o instituție fiabilă. Deși suntem foarte mici și avem cel mai mic buget, noi ne luăm cât se poate de în serios răspunderea bugetară și suntem deosebit de recunoscători eh, de activitatea, pentru activitatea de raportoare a Comisiei dumneavoastră și pentru că ne putem aduce contribuția la activitatea Uniunii Europene. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări cât se poate de precise. Îi dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Ștetovski, pentru întrebări. Să budu snažit bit maximálně stručný. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am să încerc și eu să fiu uh, cât se poate de concis. Permiteți-mi totuși să pun câteva întrebări pe teme abordate am uh, senzația că interesantă e legătura între comisia noastră și diversele instituții reprezentate aici și uh, relațiile dintre noi au fost mereu uh, foarte corecte și sper să fie la fel și în viitor. În ce privește Consiliul, aici Vreau să spun că deja de 9 ani nu a mai existat o procedură de descărcare bugetară care să fie acordată. Și îmi pare rău că nu l-am putut primi aici, comisia noastră, pe secretarul general al Consiliului. Pentru în ce privește Curtea de Conturi și Parlamentul European, ne-am dorit să găsim o soluție, o manieră de a rezolva uh, această situație în care, iată, ne găsim de atâta timp de a nu avea o descărcare pentru Consiliu. E nevoie de mai multă transparență în materie bugetară și la Consiliul European. S-a vorbit, de exemplu, de un memorandum uh, pe aceste teme constituționale, iar Parlamentul ar avea nevoie de informații suplimentare în ce privește aceste dificultăți. Trebuie să continuăm să negociem cu Consiliul și sperăm ca în curând să obținem o soluție. Dar permiteți-mi acum să vorbesc pe rând despre fiecare instituție. În ce privește spusele domnului Escobar, trei scurte întrebări, dacă îmi permiteți. 1. Rapiditatea comunicării. Care sunt ameliorările deja aduse în procesarea documentelor în cadrul platformei eCuria și care este uh, utilizarea sistemului integrat atunci când ne bazăm pe sistemul e-curia, recomandat în fiecare din rapoartele curții de conturi. De asemenea, aș vrea să pun o întrebare ce vizează clarificări în ce privește regulile privitoare la paritate. Curtea analizat situația sponsorilor și felul în care ar putea acționa? În același context și o altă întrebare. Întrebarea numărul 12. În 2018 au existat niște stagiari, dar numai 87% dintre ei au fost plătiți în 2018. Curtea propune deci stagii, dar numai o parte din acestea sunt remunerate. Va continua curtea să propună stagii non-remunerate? În ce fel, în anii care vin, va continua curtea cu aceste modalități și despre ce sumă vorbim uh, în cazul stagiarilor remunerați. În ce privește respectarea regulilor, transparența, combaterea hărțuirii, S-ar părea că și Olaf a lansat o anchetă anul trecut privitor la anumite acuzații împotriva uh, curții de conturi din partea unui funcționar al administrației și vă pun acum întrebarea ce s-a făcut la Curtea de Conturi în această situație, cum a acționat Curtea, ori de câte ori astfel de probleme au apărut, tocmai pentru a evita ca acestea să se reproducă. Cum trebuie acționat pe viitor? Suntem satisfăcuți că există un bun control în cadrul Curții de Conturi, iar secretarul general a repetat-o. Tot ce ține controlul cheltuielilor de călătorie, de exemplu, și așa mai departe. Înseamnă asta oare că se va aplica același sistem de control ca și celorlalte tipuri de cheltuieli? Exista și un audit consacrat misiunilor și călătoriilor deputaților europeni. La fel se întâmplă și la Curtea de Conturi și care ar fi prioritățile în programul anual de lucru. Aș dori să cunosc și rezultatele auditului efectuat. Puteți să le împărtășiți cu noi? În ce privește curtea de conturi și rambursarea cheltuielilor de călătorie, remunerarea a fost schimbată um, în remunerare la kilometru. În ce context se utilizează astfel de metode? Se aplică asta și membrilor înșiși ai curții de conturi? Și, în sfârșit, o ultimă întrebare. Aș vrea să menționez că sunt satisfăcut de faptul că și la Curtea de Conturi se dorește publicarea pe interes a, a declarațiilor de interese financiare a membrilor curții. E un lucru foarte bun să existe, deci, uh, un control public. Are vreo idee Curtea de Conturi cum uh, se poate proceda așa încât declarațiile de interes financiar să fie făcute publice în instituția lor? Acum trec la Comitetul Economic și Social. Sunt foarte satisfăcut de a fi auzit că s-au efectuat multe progrese. Lucrul a fost deja menționat, dar avem impresia că realmente că această instituție poate servi de exemplu, în special pentru Comitetul Regiunilor, care la rândul său au făcut progrese, dar permiteți-mi totuși să adresez și aici câte întrebări. 2018 s-au citat niște exemple în materie de intimidare și hărțuire la CESE. Ce măsuri au fost luate împotriva membrilor responsabili? Iar pentru viitor, am dorit să știm în ce fel se vor diminua cheltuielile, ceea ce antrenează și o altă întrebare faceți uh, economii și analizați situația pentru a propune dumneavoastră și vă ameliora. O întrebare suplimentară pentru CESE? Puteți să-mi descrieți în manieră detaliată procedura urmată când vine vorba de alegerea secretarului general? În ce fel se procedează pentru a selecționa candidații? pentru a înțelege cum funcționează lucrurile la dumneavoastră. În ce privește procedura de selecție, pentru posturile superioare de management există o garanție de independență, există o, un screening al candidaturilor. Iar participanții renunță la activitățile lor anterioare și în cadrul funcțiilor lor pot fi înlocuiți. Cred că e nevoie de anumite amenajări pentru a avea mai multă transparență în procedura de selecție. În ce privește acordurile de cooperare între CSE și Comitetul Regiunilor, care sunt ameliorările obținute până acum, care sunt progresele la care ne mai putem încă aștepta în cazul unui acord reînnoit între CS și COR. Sunt încântat să văd și pe domnul Martinez aici, secretar general al comitetului. E prima dată când vine la noi și Îl salut și pe viitorul secretar general al CEORE. Am examinat un caz specific în cadrul auditului nostru. Este vorba de Este vorba de un auditor care s-a bazat pe o decizie a curții de anul trecut și ne-am dat seama, în acest caz, că situația de boală a auditorului respectiv avea uh, cauze profesionale. De unde întrebarea mea? care este starea acestui membru al personalului în momentul de față și cum se va soluționa acest caz. Am citat acest exemplu pentru că eu cred că trebuie rezolvat cât mai rapid. Înțelegem importanța auditurilor interne care ne informează de anumite slăbiciuni, dar asta durează foarte mult și E păcat că iată, uh, suntem la sfârșitul lui 2019 și uh, o problemă uh, ridicată în descărcarea de 2018 încă nu a fost rezolvată. Deci vreau să atrag atenția spre faptului că publicul e sensibil la astfel de situații. A intervenit o decizie în 2018 în ce privește hărțuirea și atunci vrea, aș vrea să știu în ce stadiu se află procedura. S-a găsit o soluție? Există o reflexie la nivelul comitetului? Vorbim de aproximativ 100 de acțiuni. Putem ști care au fost rezultatele obținute în cadrul acestei campanii de combatere a hărțuirii? Ce rezultate a adus această campanie? care sunt resursele umane um, utilizate în acest context și mijloacele de a ajunge la un rezultat. Țin să felicit Autoritatea uh, Europeană pentru Protecția Datelor, pentru că e singura instituție care a reușit să își diminueze bugetul comparativ cu anul anterior, dar Parlamentul solicitase autorității pentru protecția datelor să facă față și unor noi provocări, revizuind sarcinile personalului. Ne puteți descrie care sunt noile sarcini cu care vă confruntați în contextul protecției datelor personale și ce implică asta pentru personalul dumneavoastră și pentru bugetul dumneavoastră, aceste noi sarcini suplimentare. În ce privește site-ul internet, există mai multe capitole, uh, transparența, politica și așa mai departe. Există și capitolul intern vizând aceleași teme, cadrul etic aplicat, care e opinia dumneavoastră, care sunt proiectele dumneavoastră de viitor vis-a-vis -vis de toate aceste elemente pe care eu le-am citat. Poate că am uh, vorbit foarte mult, dar uh, iată, ne confruntăm cu șapte instituții și cred că trebuie să ne preocupăm de fiecare dintre ele cât de cât în detaliu. În ce privește dispozițiile privind protecția datelor potrivit GDPR, în cadrele acestei noi legislații, de la începutul anului 2018, s-au luat măsuri și mulțumesc autorității pentru susținerea arătată. Știu că autoritatea controlează respectul drepturilor în instituțiile europene, dar mă întreb care este repercusiunea asupra personalului și asupra calificărilor personalului. Există un just echilibru de gen în cadrul instituției? Și aș vrea să cunosc, de asemenea, rezultatele în materie de strategie pentru egalitatea de șanse din 2016 până în prezent. Care e situația de moment în instituția dumneavoastră, dragi colegi? Mă bucur de schimbul de idei îmi pare rău dacă întrebările mele s-au dovedit lungi, dar vroiam să dau posibilitatea și colegilor mei să se exprime și mi-aș dori tare mult să puteți clarifica aceste uh, întrebări pe care vi le-am lansat. Tocmai de aceea ați venit aici la noi pentru ca să vă putem lansa întrebări și la rândul nostru suntem aici pentru dumneavoastră, pentru a vă ajuta în activitatea pe care o derulați prin respect reciproc și vă asigur că apreciem munca dumneavoastră. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señor Tchaikovsky. No lo sé si... Mulțumesc. Nu știu dacă ați mai lăsat vreo întrebare pentru raportorii din umbră cu tot ceea ce ați spus aici, dar mai întâi să dăm totuși cuvântul raportorilor din umbră, după care voi da cuvântul instituțiilor. Acum îmi dau cuvântul mie însă. Eu sunt raportare din umbră al grupului social-democrat. Mai întâi vreau să fac câteva comentarii cu titlu general despre instituții. În cadrul descărcării bugetare pe anul 2018 am văzut că s-au făcut progrese în toate instituțiile pe teme la fel de importante precum sensibilizarea legată de cazurile de abuz, protejarea intereselor, protejarea avertizelor de alertă, eforturi pentru a se consolida și a se sistematiza schimbul de bune practici. Mai multe întrebări pe care doream să le adresez deja au primit răspuns din partea secretariatelor generale, deci eu pot să fiu mai succită decât uh, domnul Dekovski. Uh, iar în ceea ce privește Consiliul, mă alătur celor spuse de antevorbitor, deci nu are sens să mai adaug nimic a doua instituție, Curtea de Justiție, mi se pare interesant că Curtea de Justiție este prima instituție care a uh, transformat spațiile deschise în birouri de tip open space încă din 2017. Puteți să ne spuneți care au fost concluziile Uh, studiului care v-au determinat să transformați um, aceste spații în birouri individuale și ați obținut rezultatele scontate? O altă întrebare. Consideră curtea că remunerarea stagiarilor de la Luxemburg este suficientă sau decentă? Care sunt motivele uh, pentru ca um, Um, membrii Curții de Justiție să nu-și declare interesele pe când toți ceilalți membri um, și angajații Curții trebuie să o facă. În ceea ce privește lipsa de paritate, secretarul general ne-a spus că depune efortul pentru a îmbunătăți cifrele. Dumneavoastră puteți să spuneți ce măsuri luați, ce acțiuni se întreprind la nivelul curții ca să îmbrătățiți activitatea pentru noile contracte și, în plus, pe, cu câte universități europene aveți acordul de cooperare pentru uh, formare în domeniul uh, auditului european. Acum câteva întrebări comune atât pentru Comitetul Economic și Social cât și pentru Comitetul Regiunilor. Despre baza acordului de cooperare între Parlament și CESE și Comitetul Regiunilor din 2018. Parlamentul, ca și în ceilalți ani, a acordat uh, um, o posibilitate de externalizare a serviciilor de traducere pentru a compensa reducerea traducătorilor uh, angajați de cele două comitete. Cum văd secretarul general al celor două instituții această situație deosebită? În acordul de cooperare dintre Parlament și CESE și uh, ce ore mai ales celul din ce ore cu ce ore ul a fost semnat în 2016 și expirandul acesta. Dumneavoastră, ce obțin pe hârtie, spuneți că acest acord cu Parlamentul a fost unul pozitiv, dar vreau să vă întreb de ce nu uh, au fost cuantificate avantajele obținute datorită acordului. S-a luat uh, vreo hotărâre în ce privește reînnoirea acestor acorduri. Apropo de acordul semnat în august anul trecut uh, între CESE și Comisia pentru interschimbul de clădiri, considerați că avantajele logistice compensează dezavantajele economice uh, pentru comitete? În chestionarele trimise comitetelor s-a vorbit despre viitor și aș vrea să știu ce înțelegeți prin acest concept, un nou loc pentru viitor. Și acum o întrebare concretă pentru CESE. Aveți intenția să extindeți pregătirea specifică pentru prevenirea um, hărțuirii în munca um, deputaților, în munca membrilor uh, comitetului și acum o întrebare pentru comitetul regiunilor. Nu e neapărat o întrebare. Aveți intenția să cereți pentru cazul McCoy, dar am primit o informație că va avea loc o, o reuniune de conciliere pe 4 decembrie, deci vom aștepta rezultatele acestei reuniuni. Trec acum la Ombudsmanul European. Agenții contractuali uh, reprezintă 20% din personalul acestei instituții și a devenit uh, um, o, o um, tradiție să semnați astfel de contracte. Nu puteți să le îmbunătățiți situația? Presupun că mulți dintre deputați au primit acuzații explicite care o vizează pe doamna O'Reilly vi s-ar părea firesc să ne dați niște explicații, poate că aceasta ar fi o bună ocazie. În sfârșit, um, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, 40% dintre angajații dumneavoastră sunt contractuali. De ce? nu vă îngrijorează consecințele precarității um, contractelor de muncă acestor uh, oameni și faptul că veți pierde oameni cu multe cunoștințe și experiențe după ce expiră această perioadă de șase ani și va trebui să reinvestiți în uh, pregătirea profesională a noilor angajați. Acestea sunt întrebările mele și acum dau cuvântul domnului Pecșa. Aveți cuvântul. <clears throat> Dobrý večer, dámy a pánové. Eh, já děkuji v první řadě za možnost eh, zde promluvit a klást vám otázky. Já se tady pokusím být maximálně stručný. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a putea adresa întrebări. Am să încerc să fiu succint. S-au spus deja foarte multe. Am o întrebare concretă. Aș vrea să întreb Curtea de Conturi ceva, așa nume. cum ați procedat cu angajarea de personal nou, mai ales având în vedere că există tot mai multe cazuri pe care trebuie să le procesați. Cât durează în medie până să ajunge la o decizie într-un caz? Cu alte cuvinte, la ce ne putem aștepta? Aș vrea să știu dacă situația s-a înrăutățit mai degrabă sau din potrivă s-a îmbunătățit. Am uh, și o întrebare ulterioară referitoare la Bay, dacă putem verifica, dacă Curtea de Conturi poate verifica cum se investesc uh, fondurile de către BEI, mai ales având în vedere, în vedere mandatul restrâns al Curții de Conturi. Și o altă întrebare. S-au înregistrat economii considerabile la capitolul birotică, să spun așa, energie, hârtie și așa mai departe. Aș vrea să știu dacă, pe de, de, de exemplu, se pot uh, diminua cheltuielile cu transportul aerian, astfel încât să se promoveze alte forme de transport, ca de pildă biciclete sau alte forme care să permită realizarea de economii și de atât la nivelul costurilor, cât și în ceea ce privește emisiile. Domnul Cuș are cuvântul. Mul- domnul Koch, vă mulțumesc, domnule președinte, nu mai am alte întrebări. Atunci îi dau cuvântul doamnei Plencova, vă rog. Thank you, Madam Chair. I just uh, have one question. Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare apropo de ce discutam. Mai precis, costurile cu transportul. E o întrebare pentru Comitetul Economic și Social. Am o perspectivă diferită știind că e vorba despre optimizarea costurilor. Puteți să-mi dați mai multe detalii despre cum anume evaluați costurile astfel încât să folosiți banii cât mai repede cu putință? Cum garantați eficiența costurilor? Pasamos a... Dau cuvântul uh, invitațiilor noștri ca să răspundă la întrebări. Vă dau cuvântul la fiecare dintre dumneavoastră ca să puteți răspunde. Mai întâi, uh, Curtea de Justiție. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna Garcia Munoz. Încep cu întrebările pe care le-a pus domnul raportor. A pus trei întrebări care vizează Curtea de Justiție mai întâi despre rapiditatea comunicărilor și îmbunătățirea uh, accesului la documente datorită aplicației e-Curia și de asemenea ne-a vorbit despre sistemul integrat de gestionare a cauzelor. Principala îmbunătățire pe care am evocat-o și în discursul meu este următoarea, că aplicația eCuria, care este un sistem informatizat pentru schimbul de documente între grefele uh, curții și uh, instanțelor naționale, permit pe de o parte depunerea de acte și apoi uh, notificarea uh, pentru părțile la o procedură. Această aplicație a devenit uh, obligatorie din 2018. Uh, este un progres, deoarece folosirea acestei platforme uh, a devenit obligatorie inclusiv pentru Consiliul Barourilor Europene și reprezentanții statelor membre au spus că pot să facă schimb de documente mai repede Uh, fac economii cu folosirea hârtiei, deci uh, și impactul uh, bugetar, cât și cel asupra mediului este pozitiv. Și povara administrativă pentru serviciile de, de la grefă a scăzut pentru că acum nu mai au un număr atât de mare de documente tipărite de gestionat. Uh, și bineînțeles că nu mai trebuie să le înregistreze în sistem. Sistemul este utilizat într-un mod mai intens. De asemenea, pe termen lung, ar trebui să fie înlocuit de sistemul integrat de gestionare a cauzelor, care are o misiune mai vastă, deoarece include și instrumente pentru a urmări uh, ce se întâmplă după o, luarea unei decizii într-o cauză și va exista și un portal pentru procedurile judiciare. Următoarea întrebare era despre regulile care permit să garanteze egalitatea în activitățile de sponsorizare. Curtea nu are um, misiunea aceasta, adică nu sponsorizează evenimente. De aceea nu avem reguli în acest domeniu. Stagiile plătite și neplătite. E adevărat că în 98 numărul de stagii neplătite era foarte mic față de stagiile plătite dar la sfârșitul anului 2018 Curtea a adoptat o nouă hotărâre, un nou regim cu privire la stagii, care prevede posibilitatea de a avea stagii plătite și în cabinete, înainte nu era cazul. Pe baza acestei decizii, de acum înainte, stagiile chiar și în cabinete sunt plătite. Ne așteptăm așadar ca ă, după o anumită perioadă numărul de stagii plătite să fie mai mare decât în 2018. E adevărat că această decizie prevede posibilitatea de stagii neremunerate în cabinete. Credem că trebuie să menținem această posibilitate chiar și în interesul uh, flexibilității, mai, atunci, mai ales atunci când stagiarii au deja o bursă, pentru că sistemul de stagii plătite a fost însoțit de reguli procedurale pentru a garanta un sistem cât mai deschis de selecționare a candidaților. Deci există o serie întreagă de formalități de îndeplinit și cu niște date precise de respectat pentru stage. Deci acest sistem va deveni minoritar pe viitor și nivelul de flexibilitate va crește. În ce privește întrebările adresate de doamna uh, raportor din umbră, aceste open space, așa cum am explicat în răspunsul uh, din chestionar, Serviciul de Tehnologie a Informației a vrut să transforme un spațiu care era devenise un spațiu colectiv ca să reamenajeze spațiul și în urma unui sondaj printre angajați ce își exprimaseră nemulțumirea față de situația de atunci, pentru că, de exemplu, nu puteau să se concentreze, aveau probleme cu temperatura din birouri, și pentru că și uh, orele de muncă erau mai numeroase pentru că scăzuse numărul angajaților, acest grup de lucru a examinat toate aceste plângeri și a ajuns la concluzia că ar fi fost bine să se treacă la o nouă formulă și anume să se creeze birouri individuale ca să coexiste cu spațiile colective. Deci, în loc să existe un mare spațiu deschis pentru toată lumea, să fie, cum spuneam, un spațiu mixt. Quantumul bursei pentru stagiari. 1120 uh, de euro este suma. Curtea acordă o contribuție pentru cheltuielile de călătorie M-ați întrebat dacă suma este suficientă față de nivelul de viață din Luxemburg. Suma a fost fixată pe baza unui examen comparativ cu stagiile plătite de alte instituții și am vrut să ne aliniem cu celelalte instituții. Rămâne de văzut în funcție de evoluția uh, costului vieții la Luxemburg dacă trebuie să revizuim această sumă ceea ce va fi cu putință datorită unei simpli decizii a grefierului, pentru că va fi destul de ușor să modificăm această sumă. În ceea ce privește declarația intereselor financiare ale membrilor, într-adevăr, nu avem intenția de a le publica. Am uh, privit ce se întâmplă cum, care e practica în uh, Statele Unite, nu este o practică comună. De asemenea, o trăsătură specifică a curții o reprezintă independența membrilor. Noi uh, considerăm că publicația acestor declarații nu aduce o garanție suplimentară Eh, când vine vorba de evitarea conflictelor de interes. Lucruri care ar putea de altfel să pună în pericol independența membrilor. O întrebare se referea la personalul nou angajat și relația cu bugetul. Mm, poate că nu am înțeles eu bine, dar nu am înțeles sensul acestei întrebări bineînțeles, vă stau la dispoziție dacă îmi dați mai multe detalii, cu un răspuns dacă îmi dați mai multe detalii. Ultima întrebare se referă la timpul necesar pentru a ajunge la o decizie în uh, o cauză. Am spus în prezentarea inițială pentru 2018 care era durata medie a unei proceduri. Aceste cifre evoluează favorabil în permanență în ceea ce privește tribunalul. Durata medie a procedurilor este net inferioară celei de dinaintea reformei acestei structuri. Suntem uh, deosebit de mulțumiți așadar curtea și tribunalul, toate la oaltă, gestionează un număr important de cauze Există, bineînțeles, o serie întreagă de inițiative menite să facă astfel încât uh, termenele să fie bine gestionate și să se respecte termene adecvate așteptărilor. Mulțumesc! Dau acum uh, cuvântul Curții de Conturi. Vă mulțumesc foarte mult! Am să încep cu întrebarea referitoare la cazul pe care Curtea de Conturi l-a trimis către Olaf referitor la un fost membru al Curții de Conturi. Situația e următoarea. Au fost recuperate deja plățile um, nedatorate de 130.000 de euro. Cazul trebuie să fie audat, audiat de către tribunal care trebuie să emită o decizie. Uh, Olaf a transmis cazul procuraturii din Luxemburg, care i-a cerut uh, tribunalului să ridice imunitatea fostului membru, lucru care s-a petrecut în tocmai, după care autoritățile judecătorești uh, din Luxemburg au deschis ancheta. După cum spuneam mai devreme, auditorul nostru intern a ajuns la concluzia că era vorba de un caz izolat, nu a identificat uh, niciun alt caz de fraudă. Auditorul intern a confirmat de asemenea că controlele care se puseseră în aplicare erau adecvate. E vorba de proceduri care prevăd ca secretarul general, începând din acest an, să autorizeze toate misiunile, misiuni care sunt gestionate de același sistem care gestionează toate misiunile funcționarilor și agenților al uh, Curții de Conturi, același sistem pe care îl folosește uh, Comisia și alte instituții, e vorba de sistemul MIPS, care prevede controle în mod automat, realizăm și controle ex ante și ex post. Aceste controle au scos în evidență că nu s-au înregistrat erori sau discrepanțe. Aplicăm de asemenea un, exercităm de asemenea un control important uh, în ce privește transparența, misiunile tuturor membrilor uh, tribunal, Curții de Conturi sunt uh, publicate pe internet. În ce privește prioritățile de lucru ale Curții de Conturi pentru anul 2020, aceste priorități uh, se articulează în jurul dezvoltării durabile, creșterii, incluziunii, securității și apărării, migrația și piața unică. Curtea de Conturi și-a adoptat recent programul de lucru pentru anul următor, și ca de obicei, cum se întâmplă fiecare an, președintele curții vă va comunica acest program. Oricum, eu am să vă trimit programul de lucru adoptat pentru a-l putea consulta și pentru a-l avea la dispoziția dumneavoastră. În ceea ce privește declarația intereselor financiare ale membrilor Curții de Conturi, acestea sunt publicate pe internet, după cum spuneam mai adineori. În acest an S-a făcut uh, o revizie între uh, omologi, peer review, e vorba de colegi de la Curtea de Conturi din Polonia și Slovacia, au evaluat sistemul de integritate și etică al Curții de Conturi Europene. Am trimis deja acest raport și doream uh, să profităm de ocazie pentru a putea vedea dacă se pot face anumite îmbunătățiri. Vă vom ține la curent în ceea ce privește măsurile pe care le considerăm necesare în consecință. În ce privește măsurile pentru promovarea egalității de gen, Tribunalul, Curtea de Conturi, îmi scuze, a adoptat o serie de măsuri eh, pentru a promova egalitatea de gen. Am să vi-l trimit. Eh, sunt măsuri eh, diferite prevăzute aici, promovare, formare, o atenție deosebită acordată pregătirii femeilor pentru că acestea să poată avea acces la posturi de gestiune uh, și la cadre superioare. Am făcut eforturi uh, în ce privește organizarea unor campanii de promovare pentru a ne asigura că nu există probleme la capitolul legalitate de gen. Am uh, pus în aplicare un program în acest sens, în strânsă cooperare cu Institutul uh, pentru Egalitatea de Gen de la Vilnius. Am să vă trimit, bineînțeles, acest plan de inițiative. Vă stăm la dispoziție, bineînțeles, pentru a discuta. Uh, dacă în plus aveți propuneri uh, sau sugestii, noi am fi încântați să putem să ne îmbunătățim acest plan. S-a făcut de asemenea un comentariu referitor la activitatea instituției noastre. Ce facem? Încercăm uh, să facem de toate și uneori e nevoie să uh, facem uh, adevărate artificii și trucuri de magie pentru că încercăm să profităm de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, precum pregătirea, a diversifica pregătirea traducătorilor noi, noștri. Încerc, avem un program de bun venit pentru traducători. Avem de asemenea un campus pe care vă invităm de altfel să-l vizitați la Curtea de Conturi. Aici încercăm să oferim uh, diferite activități agreabile pentru a atrage vizitatori, dar nu e deloc ușor pentru că trebuie să facem față salariilor de la Bruxelles și după cum știți, se aplică același coeficient de corecție Luxemburgului și Bruxellesului, avem același salariu, cu toate acestea nivelul de trai în Luxemburg e mult mai scump, ales în ceea ce privește locuințele. O problemă pe care am uh, încercat să o abordăm și să o rezolvăm întotdeauna pentru că nu e o problemă să țină de caracterul atrăgător, ci o problemă de justiție socială, și anume salariul minim din Luxemburg este mult mai mare decât salariul minim pe care îl poate oferi o instituție europeană a angajaților săi. Am remediat această problemă cu eforturi considerabile, dar atragem atenția deputaților eh, Parlamentului European, considerăm că este o nedreptate pe care nu o putem accepta. Nu putem uh, să ne închipuim, de pildă, că un agent al instituțiilor europene să perceapă un salar sub salariul uh, minim uh, stabilit de autoritățile din Luxemburg pentru angajații de acolo. În ceea ce privește întrebarea referitoare la universitățile europene, avem un program specific pentru, a, pentru formarea autor, auditorilor noștri. Există două diplome, se poate ajunge până la un master și deci un program în ce privește um, auditul, auditarea și altul în statistică. Avem un alt uh, program la, cu Universitatea din Pisa deschis tuturor auditorilor și tuturor persoanelor care putea să fie interesate de subiectul control și audit. În ce privește Universitatea din Pisa, este un uh, program care se concentrează pe analiza datelor și programelor informatice. Avem de asemenea un acord cu Universitatea din Florența și cu Colegiul de la Bruj, după care avem și acorduri, nu spune neapărat de parteneriat, și un uh, acord deschis, uh, posibilității de cooperare și un schimb de scrisori care ne permită să folosim experiența profesorilor de la diferite universități sau să acordăm burse de pildă la Universitatea din castilla la Mancha, din Riga sau de la Paris uh, Sorbon. În ceea ce privește controlul BEI, da, mandatul nostru este unul limitat, după cum bine știți. Banca Europeană de Investiții își are proprii auditori pentru fondurile proprii, iar mandatul uh, Curții de Conturi se limitează la atunci, la acele momente când BEI gestionează fonduri ale comisiei. Atunci dispunem de un mandat, cum stau lucrurile de pildă cu EFSI, noi ne publicăm rapoartele și includem acolo uh, în domeniul auditat fondurile BEI. La ora actuală discutăm cu BEI despre posibilitatea de a renoi așa numitul acord tripartit, un acord între Comisie, BEI și noi, Curtea de Conturi, pentru a oferi acoperire acestor controle. Întrebarea referitoare la economiile în ce privește costurile, costurile de călătorie e un subiect uh, discutat adesea. Am făcut economii considerabile în ceea ce privește um, acele costuri care se puteau evita. Uh, nu neapărat călătorind de altfel, ci organizând mai multe videoconferințe. Am uh, recurs la această modalitate când vine vorba de multe din deplasările pe care trebuie să le realizeze auditorii noștri, de pildă la Bruxelles. Oricum, de fiecare dată când putem să recurgem la acest, la acest mijloc, o facem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la Comitetul Economic și Social. Domnul Brunetti, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să grupez răspunsurile pentru că există o serie de intervenții care îmi permit să fiu mai succint. Am să abordez înainte de toate subiectul hărțuirii. Repet ce spuneam în introducerea mea referitoare la măsurile concrete adoptate de instituția noastră. De la bun început, în ce privește prevenția, am organizat o campanie care se numește Respect at Work, care include o serie de evenimente uh, care însoțesc cadrul administrativ și prevăd o serie de concepte foarte clare în ce privește respectul la locul de muncă. În plus, avem uh, o serie de consilieri de încredere. A fost prima instituție care a introdus acest consiliu, care are acum șase membri, care au adoptat un cod de conduită, cod de conduită care uh, enunță clar, fără echivoc, obligația de a respecta demnitatea la locul de muncă. Codul de conduită a intrat în vigoare în luna martie. De fiecare dată când uh, primim uh, plângeri și insist de fiecare dată, acestea sunt procesate conform cu dispozițiile administrative aferente. În ceea ce privește membrii, întrebarea a fost uh, și angajarea de personal nou, este o întrebare pertinentă. În toamna viitoare vom angaja personal nou și vom profita de ocazie pentru a organiza o serie de activități de pregătire și formare care trebuie să meargă dincolo de respect și, și trebuie să se concentreze pe tot ce înseamnă învățare într-un mediu multicultural în ceea ce privește procedurile de selecție ale cadrelor superioare și al secretarului general, răspunsul detaliat este deja furnizat la întrebarea cu numărul 34. În general, pot să vă spun că suntem deosebit de mândri de instituția noastră pentru că are o structură transparentă care reprezintă un model pentru celelalte instituții. În uh, experiența mea de peste 10 ani, de fiecare dată când postul de secretar general este vacant, uh, se publică un anunț în jurnal, în monitorul oficial, în toate limbile. Procedura e următoare. Biroul, autoritatea politică, desemnează un grup de membri care adoptă anunțul uh, referitor la locul vacant, publicat apoi în monitorul oficial, se organizează apoi o campanie amplă prin rețelele de socializare. După aceea, biroul desemnează de asemenea um, un um, comitet, un panel alcătuit din membri care analizează candidaturile, iar um, lista scurtă a candidaților este trimisă la un centru de evaluare care este un serviciu oferit de comisie. Decizia este luată în cele din urmă de comisie, de birou, Ce cer scuze, în urma unui interviu cu candidații. Această procedură cu mici variații se aplică și, către, și uh, postului de director. Am primit o întrebare referitor la cum putem controla sau cum putem uh, diminua cheltuielile membrilor. Aici uh, aș vrea să reamintesc câteva lucruri ca și context. Membrii nu sunt salariați ai instituției, lucrează în statele membre, în organizațiile lor și vin la Bruxelles pentru a participa la activitatea legislativă. Însă ei, de fapt, au un alt loc de muncă și există o serie de elemente pe care noi nu le putem controla, și anume, în primul rând, calendarul legislativ. Sesiunile se organizează prin urmare atunci când uh, autoritățile legislative ne comunică uh, textele necesare. Și în al doilea rând, și fac aici legătura cu o întrebare ulterioară, noi ne împărtășim, uh, împărțim clădirile cu Comitetul Regional, Comitetul Regiunilor, îmi cer scuze, deci trebuie să anticipăm deja cu un an care săli vor fi disponibile, să facem practic um, o previziune cu un an înainte referitor la logistică. Ce se întâmplă? Avem un buget alocat chel- pentru cheltuielile de călătorie a membrilor și uh, pentru diurnă, care se reprezintă cam 15% din bugetul total, 5% fiind diurne. Ce putem face pentru a controla aceste cheltuieli? În primul rând, avem uh, un software care ne permite să facem uh, previziuni destul de precise referitor la cheltuieli pe care îl revizim la ora actuală și în continuare, în al doilea rând, avem o politică importantă și anume invităm uh, membrii să recurgă la alternative mai economice în ce privește biletele pe care le rezervă, să recurgă la alternative low cost, să facă, um, să-și facă rezervările din timp. Am putut constata deja că 20% din uh, călătorile membrilor noștri sunt fie recurgând la linii low cost sau fie uh, călătorii la clasă economică. Dezvoltările, evoluțiile tehnologice actuale nu ne permit deocamdată să folosim interpret, interpretarea la distanță sau videoconferință pentru că oamenii trebuie să se poată întâlni direct, să se vadă pentru a putea contribui la activitatea legislativă. sur l'externalisation. Am fost întrebat ce privește externalizarea traducerii, dacă suntem satisfăcuți sau nu. În termen de calitate, știți că atunci când externalizăm, suntem mai exigenți. Și să spunem că dacă îmi permit să utilizez un termen relativ, suntem satisfăcuți uh, parțial. În schimb, există două elemente care limitează marja de manevră. Depinde de sarcina, uh, volumul de muncă care vine din exterior. Dacă activitatea noastră se reduce, se reduce și uh, volumul de traducere. Apoi avem nevoie și de a menține o capacitate internă atunci când intervin vârfuri de activitate. În linii mari pot să spun că funcționează, se pot face eforturi suplimentare pentru a externaliza încă și mai mult, dar uh, Cred că cu 25% ne atingem limita uh, sub controlul colegilor de la Comitetul Regiunilor pe această temă. Ajungând la cooperarea Comitetul Regiunilor acum. În răspunsurile la chestionare am detaliat economiile pe care această cooperare le-a adus, le-a angajat. Vorbim de aproximativ 20 de milioane de euro, o sumă deloc neglijabilă pentru ambele comitete și se referă la aspecte tehnice, dar și economii cu personalul. E un exemplu important despre felul în care, din momentul în care instituțiile respectă banul public, se pot face economii și suntem angajați uh, pe calea unor economii suplimentare. Acordul de cooperare actual va expira pe 31 decembrie. Există lucrări de pregătitoare pentru reînnuirea acestui acord între cele două comitete și de a consolida anumite aspecte. Deocamdată am decis pur și simplu prelungirea acordului până la sfârșitul lui 2020. Autoritățile politice încă trebuie să se exprime în mod formal, dar uh, în acest an suplimentar vom putea nuanța anumite aspecte în care putem coopera încă și mai mult și mai bine, dar avansăm deja uh, în maniera importantă proiectele de fuziune, gestiune anumitor unități de traducere. Acum uh, e pe care se extindă, acum avem deja 9 unități vizate de această gestionare comună și există proiecte pe termen mediu ca să mergem și mai departe. Vreau să semnalez că în materie de cooperare, succesul cel mai mare acestui an este faptul că ambele instituții au căzut de acord cu Comisia Europeană, prin susținerea activă a comisarului Oettinger, pentru a face schimb uh, între cele două clădiri ale noastre cu clădirea Van Marlon, care istoric aparține Parlamentului European. Toate astea vin cu un cost. Da, o economie pe de-o parte, dar o pierdere în termen de metri pătrați, mai precis 10.000 de metri pătrați, ceea ce înseamnă dacă optimizăm spațiile rămase, vorbim de 200 de module de uh, muncă. Va rămâne de văzut care este felul de repartizare între noi și Comitetul Regiunilor. Când vorbim de uh, locul de muncă al viitorului, într-adevăr, reflexia e în curs pentru a vedea în ce măsură putem optimiza spații reduse prin deplasarea pereților interiori, dezvoltarea spațiilor comune. Aici, sigur, trebuie să dialogăm și cu partenerii sociali și probabil să sporim numărul de persoane care beneficiază de munca la domiciliu, de teletravai. Dacă sunt și alte întrebări, vă rămân la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Servia Martinez pentru Comitetul Regiunilor acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Luară. Dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră de introducere în general pentru că ați vorbit despre importanța acestei comisii și despre ajutorul acordat ca să îmbunătățim eficacitatea gestionării tuturor instituțiilor. O instituție precum Comitetul Regiunilor nu poate decât să vă împărtășească gândurile. Dacă îmi dați voie, aș vrea să răspund și la întrebările dumneavoastră și la întrebările domnului raportor pentru că unele întrebări erau aceleași. Câteva date factuale, pentru că ați ajuns uh, la concluzia pe care ați menționat-o, dar dați-mi voie să dau câteva date uh, factuale raportorului. După uh, ultima descărcare, s-a luat o hotărâre pentru a se crea o nouă comisie de um, um, invaliditate care include un, un doctor al Parlamentului European și mulțumim serviciilor Parlamentului pentru că ne-au permis uh, să profităm și noi de prezența acestui doctor. Această comisie în mai 2019 a declarat că boala era de origine profesională pentru persoana respectivă după care Secretariatul General a adoptat o decizie de a rambursa uh, sumele datorate um, respectivului auditor, fostului auditor și de asemenea s-a hotărât să-i se plătească compensații. Știți că respectivul auditor a cerut rambursări suplimentare, uh, iar Comisia de Control Bugetar sugerează sau cere comitetului să Uh, intre într-un întreg proces de mediere uh, cu unul din foștii săi membri și astăzi dumneavoastră din întâmplare ați primit uh, rezultatul întrebării care a fost adresată președintelui nostru, respectiv să se stabilească o dată concretă la care autoritățile politice și administrative și în prezența membrilor Parlamentului European să se întâlnească cu respectivul auditor. Uh, avem tot interesul să soluționăm definitiv acest caz, cum vă puteți închipui. În general, a întrebat domnul raportor dacă sunt și alte campanii pentru a preveni cazurile de hărțuire. Nu au existat alte cazuri de hărțuire. Avem campanii normale, așa cum se desfășoară și în alte instituții. Aș vrea doar să mai adaug că Uh, pe 4 decembrie, pe 4 și 5 decembrie, cu ocazia plenului comitetului, se va adopta un cod de conduită pentru membrii comitetului și acolo există dispoziții foarte amănunțite pentru a preveni cazurile de hărțuire a vreunui membru al comitetului uh, sau un caz de hărțuire împotriva unui, unui angajat al comitetului sunt dispoziții la fel de detaliate și de valabile precum cele de la Parlamentul European. Apropo de celelalte întrebări pe care le-ați adresat, colegul Gianluca Brunetti de la Comitetul Economic și Social deja a răspuns. Nu vreau să-l contrazic sau să spun uh, ceva control. În jur de uh, 20-25% dintre traducerile noastre sunt uh, externalizate Uh, a depins de evoluția programului legislativ. Problema este că acum cu noua comisie și cu noul parlament, probabil că va reporni mașinăria legislativă și va trebui să adoptăm mai multe avize și traducătorii noștri vor avea mai mult de muncit. Însă, v-am spus, între 20 și 25% dintre traducerile uh, noastre sunt externalizate și ne simțim uh, bine. Renoirea acordului, da, va fi prelungit pentru că funcționează bine și deoarece ne vom gândi cum putem să îl îmbunătățim. Deci, mă alătur ce au spuse de colegul de la CS. Iar în ceea ce privește avantajele concrete pentru noi, dacă este să cuantificăm, aș spune echivalentul la 20 de milioane de euro, putem să menționăm și alte cifre, dar e clar că atunci când împărtășești infrastructura și personalul, clar se obțin avantaje. Valoarea economică a clădirilor a fost taxată într-un mod comun, uh, deci în 2022 valoarea economică a clădirii Van Melan și a altor clădiri uh, pe care le folosim în comun cu Comisia va putea fi uh, recalculată și dacă îmi dați voie, aș lăsa pe mai târziu noul sistem de lucru în sensul literal al cuvântului. Este ceva foarte complex și de 10 ani de zile se lucrează la el și nu s-a ajuns încă la un rezultat concret. E ceva foarte complicat și de aceea prefer să las pe mai târziu. Totul ține de folosirea noilor tehnologii, de strategia digitală, de noile sisteme de muncă, de muncă la distanță, deci sunt convins că putem să um, rentabilizăm și mai bine folosirea spațiilor noastre. Vă mulțumesc, doamna Danilo, pentru Ombudsmanul European. Aveți cuvânt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am uh, numărat patru întrebări și am să le răspund în ordine, începând cu cele din partea raportorului. Începește noul statut. E bine, aceasta este o arie pentru inițiativă legislativă specială din partea Parlamentului, iar procedura doar săptămâna trecută a căpătat uh, avizul Comisiei Europene, care a urmat uh, avizul Serviciului Juridic al Consiliului. La rândul său, Consiliul își va da consimțământul asupra procedurii. Poziția noastră este că nu suntem solicitanți sau uh, cei care propun uh, acest document, dar suntem pregătiți, suntem în stand-by, cum ar veni, la fel ca în trecut, pentru a oferi informații nu doar Parlamentului European, ci tuturor celor trei instituții implicate pe aspectele tehnice ale muncii noastre. Într-adevăr, ombudsmanul fost prezent adesea în comisia juri sau PETI. Lucrurile vor putea deveni și mai relevante acum, când poziția Consiliului și avizul comisiei vor fi puse la dispoziția dumneavoastră și la rândul nostru ne, suntem în continuare la dispoziție. A doua întrebare, da, am împărtășit bune practici, a face disponibile bune practici în zona eticii, e bine, astfel de informații sunt disponibile pe uh, website-ul nostru. Deja publicăm politicile noastre interne, dar este posibil, desigur, să le organizăm și mai bine. Pot să vă spun că de când am început, uh, ceva mai bine de un, acum un an în urmă, Uh, revizuiesc politicile interne pentru că un oficiu precum Ombudsmanul European este esențial să uh, se mențină um, super actualizat în ce privește aspectele etice. Nu pot să spun decât că sugestia dumneavoastră e o idee excelentă pe care am să o transmit mai departe și am să o discut cu uh, membrii oficiului nostru. Apoi, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru întrebarea în ce privește a agenții contractuali, pentru că, într-adevăr, reflectă o prioritate a oficiului. Și am solicitat, am făcut o solicitare foarte detaliată a autorității bugetare, deci vis-a-vis -vis și de Consiliu și de Parlament, unde argumentăm că într-un oficiu de mici proporții ca al nostru, unde 20% din personal sunt agenți contractuali care lucrează foarte îndeaproape cu funcționarii permanenți, uh, Uh, făcând adesea uh, o muncă identică sau în orice caz similară, nu este ceva foarte bine, pentru că uh, se poate ajunge la frustrare și demotivare. Deci există o propunere detaliată vis-a-vis -vis de autoritățile bugetare pentru a transforma aceste 20% posturi de agenți contractuali în posturi fie permanente, fie Uh, posturi temporare, dar cu statut de uh, funcționar. Vom menține doar câțiva agenți contractuali în mm, caz de absențe, uh, atunci când intervin concedii de boală sau concedii de maternitate, care într-un oficiu tânăr precum al nostru <laughs> sunt numeroase și frecvente. Pot deci să vă spun doar că mm, vă stau la dispoziție pentru detalii, dar Sper sincer că autoritățile bugetare să răspundă în mod pozitiv la această solicitare a noastră, care va semnifica niște costuri suplimentare foarte, foarte limitate, pentru că, practic, renunțăm la întregul buget pentru agenți contractuali și propunem câteva posturi noi în uh, organizare și um, în termeni tehnici este uh, headcount neutral. Ultima întrebare, da, mm, e o situație regretabilă, e adevărat. Trebuie să vă confirm că suntem în toiul unei campanii de dezinformare și am sfătu- sfătuită de experți să o definesc ca atare. Există e mail anonime trimise Uh, către un server uh, încriptat și conțin știm noi sau oricum am numărat mii de uh, atacuri. E probabil rezultatul unei anchete interne printre personal. Se pune întrebarea impactului asupra uh, muncii ombudsmanului european, apoi se fac declarații fără fundament asupra unor fapte ce vizează oficiul. Permiteți-mi să încerc să fac un rezumat. Ce privește impactul asupra oficiului, am încercat în prezentarea mea să dau câteva exemple asupra muncii ombudsmanului. Multe alte exemple uh, figurează în raportul nostru anual care a fost aprobat chiar astăzi de către Comisia PETI, 28 voturi, un vot împotrivă și o abținere. Deci, ce privește impactul asupra oficiului nostru? 81%, 85% respectarea regulilor, însă există și cazuri deosebit de importante pentru că încearcă să schimbe cultura administrației UE. În mod tipic nu aduc rezultate imediate, dar chiar și în cazuri în care instituția mai întâi respinge recomandarea ombudsmanului, totuși vedem că există uh, gesturi. Am văzut-o la BC, la comisie, cazul Barozo, bună oară. Uh, care a dus mai apoi la adoptarea noului cod de uh, conduită pentru comisari. Deci, aș putea să enumăr o lungă listă de cazuri de acest gen. Ce încerc să vă spun este că, dincolo de impactul imediat al respectării de către instituția recomandărilor ombudsmanului, beneficiile pentru cetățeni și beneficiile pentru publicul larg atunci când instituțiile respectă regulile și cazurile sunt în interes public, faptul că schimbarea intervine foarte lent, în special în cultura administrativă a UE, în cazuri controversate, sensibile, ei bine, se pot genera uh, sentimente negative. Pe scurt, ca să revin la întrebare, mi se pare greu să contest faptul că impactul activității ombudsmanului este unul limitat. Apoi, nu vreau să folosesc cuvântul minciun, dar sunt elemente de dezinformare în privința unor uh, fapte certe. Iată un exemplu. Ombudsmanul se bazează în mod constant pe uh, aviz juridic, asistență juridică foarte temeinică. Avem uh, vreo 25 de ofițeri anchetatori și majoritatea dintre ei sunt juriști, desigur. Deci, pur și simplu, e o constantă în oficiul nostru această verificare a conformității juridice. Uneori, într-adevăr, recrutăm tinere talente care nu sunt juriști, uh, dar nu suntem nici, dar nici nu suntem în tribunal și ar fi excesiv să permitem angajarea exclusivă a uh, juriștilor. E doar un exemplu. Există și alte dezinformări vis-a-vis -vis de persoana ombudsmanului, doamnei ombudsman, în ce privește cariera ei trecută. Dacă doriți asemenea detalii, vi le pot oferi în bilateral dacă e necesar. Dar, din nou, e vorba de minciuni. Apoi, apare și utilizarea unui sondaj al personalului utilizat intern. E vorba de un sondaj al Comitetului uh, pentru Personal și aceste e mail anonime reprezintă, interpretează în mod greșit elemente din acest sondaj. De exemplu, ei citează ca o statistică negativă în procente, adăugând răspunsurile neutre la statistica negativă sau absența răspunsurilor. Și atunci, asigur că printr-o astfel de metodă de calcul ajungi la um, o statistică negativă foarte rapid și la cifre mari. Vă pot oferi uh, aceste informații statistice, precum și sondajul uh, în rândul personalului. Mai mult decât atât, dat fiind scopul e nu menționează faptul că acest sondaj uh, uh, conține și rezultate foarte pozitive. De exemplu, 75% sunt satisfăcuți cu mediul de muncă și condițiile de lucru. 67% sunt satisfăcuți cu mijloacele de schimb inter de informații. 57% sunt încurajați să inoveze și să contribuie la ameliorarea activității oficiului. Cu atât mai remarcabile sunt aceste lucruri, cu cât am avut eh, și experiențe anterioare cu alte sondaje printre personal când eh, sunt organizate de Comitetul pentru Personal sau sindicate. Aceste sondaje mm, sunt uh, adesea un vehicol uh, de uh, descărcare a frustrărilor. Așa încât de data asta pot să vă spun că înregistrăm foarte multe comentarii pozitive, chiar și într-un sondaj de acest tip. Nu vreau să fiu pedantă, pot doar să repet că vă rămân la dispoziție cu orice detaliu ați considera necesar în ce privește aceste afirmații din e mail pe care noi le considerăm o campanie clasică de dezinformare, în mod regretabil, uh, în mod regretabil derulându-se chiar înaintea unui proces electoral democratic. Vă mulțumesc foarte mult! Muchas gracias y por último... Mulțumesc foarte mult și trecem la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Domnul să aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. E deja târziu, toată lumea e obosită, așa că am să recurg la limba lui Cervantes, pentru că avem uh, la prezidiu în această a doua parte a ședinței o deputată spaniolă. Îi mulțumesc raportorului uh, pentru tonul pozitiv uh, pe care l-a folosit pentru a scoate în evidență efortul pe care îl facem uh, cu toții, toate instituțiile, pentru a ne îndeplini obligațiile. Într-adevăr, așa stau lucrurile și apreciez faptul că se recunoaște acest efort. De asemenea, vreau să mulțumesc curții de conturi pentru efortul pe care îl realizează cu noi toți. Este poate nu atât de vizibil, dar fundamental pentru a asigura o bună gestiune a resurselor. Ni s-au adresat patru întrebări pe care am, uh, la care am să ofer un răspuns aproape telegrafic pentru a nu ocupa foarte mult timp. Care sunt sarcinile care ne revin? Trei, în principiu, în temeiul noi, noului regulament. Secretariatul uh, va fi transferat unui nou organism european, lucru care a presupus uh, plecarea aproape 25 de persoane, vor fi mai multă pe viitor. Trebuie să supraveghem agenția, agențiile din fostul uh, pilon uh, al treilea. Vorbim de Europol, FBI-ul european, uh, supravegherea acestei baze de date cu caracter polițienesc este o adevărată provocare și în temeiul noului regulament pentru protecția datelor care a intrat în vigoare în 2018 ne revin noi sarcini și noi obligații. De pildă, Instituțiile și organismele europene trebuie să comunice um, scurgeri de date care se înregistrează destul de des către autoritatea de supraveghere datelor. Acum avem posibilitatea, de pildă, de a aplica amenzi și sancțiuni și recurgem uh, adesea la ofițerii de protecția datelor din cadrul instituțiilor Acolo muncă e deosebit de dificilă. Cum s-a tradus totul în termeni bugetari? Am fost nevoi să solicităm um, o majorare a personalului cu 25% pentru 2019 și 2020 la oaltă. Am procedat în acest fel deoarece am realizat un studiu referitor la majorarea totală a resurselor autorităților naționale de protecție a datelor în urma intrării în vigoare a GDPR. Rezultatul a fost 25%. Iată de ce am uh, aplicat și noi același nivel și sperăm ca bugetul pentru 2020 să reflecte această creșterea personalului pe care am solicitat-o. S-a făcut o trimitere la cadrul de activitate, la cadrul etic pentru activitate. Ni se pare fundamental pentru că atunci când lipsește etica, apar problemele. Iată de ce am desemnat un ofițer pentru etică, un ofițer, o persoană complet independentă care are răspunderea de a veghea la respectarea normelor etice de către personalul nostru, redactează un raport anual, cel puțin o dată pe an, care este discutat apoi cu comitetul director al instituției. E uh, un exercițiu care funcționează foarte bine, o practică pe care nu pot decât să o recomand și celorlalte instituții. În ce privește întrebarea pertinentă privind uh, numărul de agenți contractuali, 40% în cazul nostru. De ce un procent atât de mare? Sincer, vă răspund că e consecința crizei și a faptului că bugetul tuturor instituțiilor uh, a fost congelat uh, pe parcursul câtorva ani cât se poate de sincer, o instituție ca noastră care se afla într-o etapă de creștere, singurul fel prin care puteam uh, cât de cât să ne acoperim nevoile cu puținul buget de care dispunem, era recurgând la agenți contractuali mai ieftini decât funcționarii. E, în plus, de altfel, uh, um, anul trecut am avut o conferință, am organizat o conferință internațională enormă și am fost nevoiți uh, să uh, recrutăm personal nou pentru a face față situației. Oricum, e o situație nesustenabilă, deloc îmbucurătoare. Iată de ce facem eforturi pentru a reduce acest procent la unul rezonabil. Am organizat două concursuri EPSO, o muncă titanică, dar am recurs la acest exercițiu pentru a putea angaja mai mulți funcționari. Obiectivul nostru este să reducem de la 40 la 25% numărul agențiilor contractuale în acest an 2020 și de acolo să încercăm să facem reduceri ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia îi dau din nou cuvântul raportorului, domnul Zdekovski. Mulțumesc foarte mult, aș dori să vă mulțumesc tuturora că ați dezbătut uh, intens subiectul descărcării de gestiune 2018. Cred că este foarte important să dați dovadă de deschidere la întrebările din partea Parlamentului European, pentru că noi suntem partenerul dumneavoastră, nu suntem cineva care dorește să vă atace în permanență și vreau să vă spun, eu mă aflu în Parlament deja de 5 ani. Am participat la toate dezbaterile legate de procedurile de descărcare a tuturor instituțiilor și vreau să vă spun că astăzi, nu doar pentru că eu sunt raportor, dar în parte și din acest motiv, vreau să vă spun că am avut parte de o atmosferă nemaipomenită am uh, reușit să cooperăm foarte bine și să dezbatem și mai bine. Vă urez drum bun înapoi acasă, aveți grijă de dumneavoastră și de familia dumneavoastră. Sunt, uh, practic, ce aveți mai bun în viață, Vă urez numai bine pentru că criticilor cum nu contează. La revedere! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc de asemenea dumneavoastră tuturora pentru acest dialog și această dezbatere atât de vivace. Am uh, fost uh, am fost aleasă președintă un pic improvizat, dar m-am simțit ca acasă, cu atâta spaniolă vorbită, așa că mă bucur că Um, a predominat limba spaniolă, spaniolă aici uh, la ședință. Următoarea întâlnire este prevăzută pentru data de 18 noiembrie. Nu pot decât să vă mulțumesc și dumneavoastră și membrilor Comisiei pentru această dezbatere. Mulțumesc!